Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor. Mielenkiintoisen iltapäivän ja toivotan kaikki... Haideți să începem uh, reuniunea din această după-amiază. Cred că va fi foarte interesantă. Urăm, vă urăm bun venit tuturor uh, celor care participați. Probabil că pe parcurs vor sosi mai mulți uh, oameni, pentru că mulți parlamentari încă se chinuie să uh, găsească niște bilete de tren din cauza erupțiilor vulcanice din Islanda, care au avut ca rezultat răspândirea cenușii în atmosferă și anularea unui număr de zboruri. Dar, uh, acestea fiind spuse, uh, urez bun venit tuturor și mai ales invitaților noștri de astăzi. Și mă refer la doamna Stephanie Griffith Jones, care este profesor la uh, Universitatea Columbia din New York. Bine ați venit, doamnă! Experiența dumneavoastră este exhaustivă, aș putea spune. Și sunteți expertă în fluxurile de capital la nivel global, pe piețele emergente, în probleme de management macroeconomic al fluxurilor de capital în America Latina, Europa de Est și Sahara sub, uh, Africa subsahariană și mai ales re, reformele financiare în contextul Basel II, hedge funds și fondurile derivate. Experiența noastră este așadar foarte importantă Permiteți-mi doar să reamintesc faptul că reuniunea noastră se transmite pe internet. Așadar, vă recomand să nu vorbiți prea rapid. Să vorbiți la un ritm care să le permită interpreților să își facă meseria. Pentru că, ca de obicei, disprem de interpretare în uh, majoritatea limbilor oficiale din uh, Uniunea Europeană și acestea fiind spuse, vă urez încă o dată bun venit. Uh, well, thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc pentru invitația de a veni astăzi aici și a face o prezentare într-o, mm, pe un subiect atât de important. Menționez faptul că în anii 30 a existat o comisie similară cu a dumneavoastră care a dus la reformele atât de importante din Statele Unite, cum ar fi legea Glass-Peter. Deci iată că puteți uh, participa la schimbare. It's a bit So, uh, the, the two issues that I really want to address... Și acum uh, vreau să vă spun că mă voi ocupa aici de două subiecte. Cred că, în principal, vreau să uh, examinăm ce fel de uh, sistem financiar este necesar în economia globală pentru a susține o reîntoarcere la o creștere economică durabilă și modul în care Europa poate juca rolul de lider în această acțiune, în acest efort, adică să dispunem de un sector financiar care să nu fie o povară majoră ca în ultimii trei ani, ci din contră să devină un, uh, un activ important pentru creșterea economică. Dar înainte de a mă referi la rolul pe care trebuie să joace sectorul financiar și modul în care ar trebui să simplificăm și să îl uh, modificăm uh, astfel încât să poată servi cu adevărat economiei reale, și să fie doar un mijloc, nu un scop în sine, cum spunea fostul meu șef de Stiglitz, vreau să vă prezint conce- uh, uh, contextul macroeconomic, concentrându-mă asupra țărilor în curs de dezvoltare, mai ales. Cred că, după cum uh, mulți dintre dumneavoastră știu, una din, unul din principalele motive pentru care lumea nu a trecut prin reces- printr-o recesiune, recesiune similară ca cea din anii 30, în primul rând, fost politicile contraciclice uh, din, din sectorul industrial și în multe țări în curs de dezvoltare, mai ales China. Mm, iar uh, această reacție puternică la nivel macroeconomic a ajutat la uh, evitarea unei uh, recesiuni majore. Deci avem uh, o, o, suntem într-o situație de redresare. Sigur, nu am reușit să evităm uh, criza prin liberalizarea sectorului financiar și, nu, și pentru că nu am luat măsurile de precauție necesare, totuși am reușit să evităm o mare depresie ca cea din anii 30. Însă sigur că încă ne prindeți multe riscuri. De exemplu, dacă stimulii se, de se retrag prea devreme, uh, recesia poate reveni. Sau vom avea o creștere prea uh, uh, înceată în țările în curs de dezvoltare. Dar poate că mai întâi ar trebui să vedem pe scurt care au fost motivele succesului. În primul rând, e vorba de intervenții politice atât în țările masive, atât în țările în curs de dezvoltare, dar și în cele emergente. Am avut uh, un răspuns de natură keynesiană, mai ales în țări cum ar fi China, dar și în alte țări din Asia de Est. The response to the crisis and in particular in their... Și sigur că s-au alocat părți importante din, uh, din PIB pentru a avea o reacție rapidă la criză și în țările în curs de dezvoltare am avut și instituțiile financiare care au venit în ajutor Sigur, acestea nu sunt perfecte în niciun caz, dar de asemenea cred că un lucru nemenționat unde ajuns, la vremea intervențiilor uh, de reacție, cred că liderii politici odată cu salvarea instituțiilor financiare, nu au impus uh, condiții uh, destul de uh, severe în reglementare, în limitarea bonusurilor, în condiții clare pentru împrumuturi, în, pentru impozitarea acestor instituții financiare, ca acestea să poată contribui la creșterea economică. Acum toate acestea se negociază cu un sistem financiar mai puternic. Al doilea motiv, cred, al acestei redresări a fost existența, după cum am spus, a unui motor paralel al redresării. În 1930 uh, în China nu era atât de puternică, uh, erau dezvoltate doar țările occidentale, iar acum avem o economie puternică, uh, cu niveluri înalte de schimburi externe și cu un sistem financiar foarte puternic Uh, sistem care a, fost, a reușit să acționeze foarte repede uh, cu stimulente, dar și să uh, extindă creditarea foarte rapid, pentru că țări cum ar fi India, China, Brazilia, au un, sec- un sector bancar public foarte dezvoltat și nu trebuie să negocieze cu sectorul privat ca să privească mai multe împrumuturi. Și în China problema a fost că băncile publice au împrumutat mai mult decât dorea guvernul de, de, acea, de aceea, cred că este o lecție foarte interesantă de tras de aici, și anume, acele țări, inclusiv țările în curs de dezvoltare, în care sectorul financiar public este mai dezvoltat, cum ar fi Brazilia, China și India, au reușit să aibă politici de creditare expansioniste care au complementat politicile contraciclice monetare și care au compensa reducerea creditării la nivel internațional. Alte țări, cum ar fi Chile, de exemplu, cu măsuri uh, monetare și de impozitare contraciclice foarte bune, nu au dispus de acest instrument pentru că nu sector, sectorul public al băncilor nu era atât de însemnat, deci nu au putut să extindă creditarea într-o măsură atât de mare. Așadar, Consider că din această analiză putem conclude că uh, politicile pe care largă fun- au funcționat, mai ales atunci când uh, țările au avut puteri macroeconomice foarte prudente pe perioada boomului și de aceea au putut să adopte politici de creditare uh, monetare și fiscale contraciclice foarte rapide și au avut la dispoziție un sector bancar public mai dezvoltat. Asta mă aduce la punctul meu punctul principal al intervenției mele. De ce anume sector financiar? De ce tip de sector financiar avem nevoie pentru a, ă, o, o redresare durabilă? În primul rând, știm ce nu dorim. Nu dorim un sistem financiar care duce la crize frecvente și costisitoare. În al doilea rând, ne dorim un sistem financiar care, atunci când există o încetinire sau o criză, cauzată de sine însuși sau de alte șocuri, uh, poate susține în mod contraciclic economia și nu să înrăutățească criza. Și în al treilea rând, la fel de important sau chiar mai important, cred eu, că dorim un sistem financiar care să, economic care să su, susțină nevoia unei creșteri echitabile și durabile, finanțând companiile, mai ales IMM-urile, și finanțând uh, necesitățile oamenilor de rând într-un mod durabil din punct de vedere financiar. Uh, asta ar putea părea complicat, dar cred de fapt că lucrurile sunt uh, simple. Și am avut sisteme financiare simple care au funcționat foarte bine. În țări cum ar fi Canada, cred că și în unele țări europene, în uh, perioada de după al doilea război mondial, când Europa a avut o creștere economică importantă și unele țări din, în curs de dezvoltare de asemenea, pentru că au, au avut de învățat din crizele din trecut. Dar dacă avem aceste trei scopuri, cred că poate să avem și trei, trebuie să avem trei instrumente la dispoziție și cred că primul instrument trebuie să fie reglementarea. În, în cazul în care uh, sistemul financiar este liberalizat în exces, avem nevoie de reglementări foarte bune. Și ieri, uh, președintele Obama a utilizat un limbaj foarte expresiv spunând că principala cheie, eh, principala, mă scuzați, eh, lecție din această criză este este să îngrădim acțiunea eh, unor instituții financiare care s-au îngrășat prea mult. Nu este un limbaj prea academic, dar a spus că nu putem să ne permitem ca sistemul financiar să aștepte tot timpul să, uh, să fie ajutat de alții, este inacceptabil. Și mă voi referi în cele ce urmează la reglementare. În al doilea rând, cred că trebuie să regândim uh, rolul băncilor publice pentru a face împrumuturi în mod contraciclic, deci să reacționeze rapid la crize și să elimine decalajele de pe piață foarte rapid prin împrumuturi sau prin încurajarea sectorului privat să acționeze în acest fel. Și cred că în Europa există instituții utile, de exemplu în Germania, o instituție de credit, în Spania, Cajas și sigur instituții europene, de exemplu Banca Europeană de Investiții, care a fost un instrument uh, foarte prețios pentru a finanța infrastructuri intraeuropene și care este admirat de restul lumii și oriunde mă deplasez în lumea cu de dezvoltare, oamenii vor să știe mai multe despre acest instrument și să vadă cum să îl poată imita. Am înțeles că administrația Statelor Unite de asemenea uh, se gândește la o asemenea măsură și cred că al treilea uh, instrument este inovarea, dar nu în sensul în care înțelege, o înțelege sectorul financiar. Deci să creăm instrumente foarte complexe care generează profituri pe termen scurt, dar până la urmă generează instrumente toxice, ci să creăm sau recreăm unde deja existau în trecut instrumente simple, dar bine țintite de finanțare. De exemplu, ca să finanțăm inovarea tehnologică, De exemplu, cu ajutorul capitalului de risc, prin finanțarea sectorului public? Uh, pentru ca îndatorarea să poată crește în perioada de uh, dezvoltare economică și viceversa în perioada de criză, instrumente ipotecare a, uh, care să limite corecteze nivelul de uh, uh, ipoteci în uh, cazuri de creștere a prețurilor în sectorul finan- uh, imobiliar. De exemplu, în Canada este un, un exemplu pozitiv în acest sens și, după cum spuneam, cred că nu este atât de complicat până la urmă. Câteodată avem această impresie, sectorul financiar ne dă această impresie că e vorba de niște lucruri extrem de complicate, cu modele matematice imposibil de înțeles însă cred că până la urmă e vorba de a dispune de niște reguli simple care să dureze în timp și să fie adaptate, adaptabile la schimbare, dar care <clears throat> sunt adaptate pentru a servi economia reală. And my last point, if I may... Și uh, în încheiere, doamnă președinte, vreau să mă refer la reglementare, după cum spuneam. Uh, sunt, tocmai am editat o carte împreună cu profesorul Stiglitz și dacă dați voie să spun câteva cuvinte pe această temă. În primul rând, istoria finanțelor ne-a învățat Există în acest sens o carte de Roglov și Reinhardt care ne arată acest lucru. Când există o Perioada de fina- liberalizare financiară rapidă, care nu este însoțită de reglementare adecvată, rezultatul tinde să fie o criză. Deci e clar că trebuie să avem la dispoziție reglementări adecvate cu două caracteristici. În primul rând, să fie exhaustive și echivalente atât în ce privește solvența și lichiditatea în uh, cu referire la toți actorii de pe toate piețele și pentru toate activitățile. Și dacă nu avem la dispoziție așa ceva, vom avea arbitraj uh, la nivel de reglementare în mod inevitabil și vom avea de asemenea o uh, creștere rapidă a riscurilor sistemice excesive în uh, domeniile mai puțin bine reglementate. Asta înseamnă și avem un consens la nivel G20 în că trebuie făcut acest lucru. Dar, sigur, uh, diavolul se află în detalii, deci cum se va face și dacă se va face corespunzător nu se știe, pentru că încă mai sunt multe probleme, dar această reglementare va trebui să includă nu doar băncile, ci și sistemul bancar din umbră, așa numitul sistem bancar din umbră, să includă băncile de investiții, hedge funds și așa mai departe. Și cred că Parlamentul European a jucat deja un rol de lider în, de exemplu, încercând să reglementeze instituții cum sunt hedge fundurile. A, mișcarea acestora s-a încetinit acum. Sigur, și Statele Unite a făcut mai multe decât Europa în instrumente derivate și încercând să le facă mai transparente și să le reglementeze mai bine, pentru că să nu mai creeze probleme pe viitor. Cred că în această zonă ar fi foarte bine dacă Europa ar putea urma exemplul american. În al doilea rând, cred că foarte important este că reglementarea trebuie să fie contraciclică. Filozofia aici este una foarte clară și cred este acceptată în Europa, mai puțin în Statele Unite ale Americii, deci Europa are aici un rol de lider și cred că în uh, piețele financiare principalul defect, după cum știm, este un, uh, un model al unei dezvoltări urmate de criză și atunci o reglementare financiară trebuie să fie un remediu la această situație și să încerce să uh, oprească împrumuturile excesive în perioada de creștere și viceversa în perioada de criză. Și cred că ce este foarte important este că asta ar, put, ar trebui să fie făcut, făcut prin reguli ex ante. Deci, să se stabilească dinainte un set de reguli dacă creditarea uh, crește prea mult, astfel încât această regulă să nu se schimbe decât dacă expansiunea este excesivă. Dacă nu facem acest lucru, uh, în mijlocul unei perioade de boom economic, și am văzut asta de fiecare dată, se produce un proces în care toți vor spune de da, data asta e diferit, ă, nu vă grijorați că nu trebuie să reglementăm excesiv, așa încât noi trebuie să ne asigurăm că sectorul financiar în entuziasmul său să nu ne scape din mâini. Deci, în rezumat, cred că pentru a dispune de un sistem financiar care să fie funcțional pentru nevoile economiei reale, avem nevoie de o reglementare bună și eficientă. Trebuie să regândim rolul instituțiilor publice și trebuie să susținem inovarea, inovarea care duce la instrumente care eh, fac eh, um, o finanțare pe termen lung mai durabilă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, doamna profesor Stephanie V. Jones. A fost o prezentare foarte cuprinzătoare, plină de informații și apreciez uh, abordarea dumneavoastră că aceste lucruri de fapt sunt destul de simple. Așadar, avem acum șansa de a participa la discuție. O să dăm mai întâi cuvântul colegului nostru, domnul Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna profesor Griffith Jones, ați cerut reguli simple. V-ați pronunțat în acest sens. Cred că ați mai făcut un lucru. V-ați ocupat de concepte în așa fel încât să le putem înțelege, să fie accesibile într-o perioadă în care multă lume evită să spună concret lucrurilor pe nume. Dumneavoastră ați uh, trecut direct la esența problemei. Mă bucur și faptul că aveți uh, o independență. Sunt aici în calitate de expert. Dispuneți de cunoștințe dincolo de sfera politică. Până acum când am discutat cu diverse companii, de exemplu, am spus, e minunat că vreți să vă implicați în deciziile politice, dar noi, uh, ca firme, avem piețele și vrem ca politicienii să ne lase în pace, să nu există nicio greșeală Există reglementări, până acum nu ne-am implicat. Dumneavoastră ați spus din potriva că sectorul financiar are de jucat un rol de a oferi servicii și trebuie să se implice și în deciziile care se iau. Oare nu e cam târziu? Deja ne-am lovit de criză, n-am fi putut prezice acest lucru. În SUA a fost recent o întâlnire a principalelor șefi ai fondurilor uh, cu capital de risc. Noi avem două obiective. Unul de a, unii au obiectivul de a specula împotriva Greciei și alții de a specula împotriva monedei euro. Dar uh, cei de la cele fonduri de risc uh, nu au recunoscut acest lucru. Americanilor li s-a spus că nu se întreprind acțiuni, dar cred că de fapt sunt cu un pas înainte, fiindcă un comitet al Senatului a spus băncilor că trebuie să-și asume responsabilități pentru ce s-a întâmplat, ceea ce nu s-a întâmplat în multe țări ale Uniunii Europene nu e o poziție antiamericană. Am niște întrebări. Aceste bănci pot supraviețui pe termen îndelungat, au o activitate de bază și dacă lucrează și pe plan internațional, e nevoie de un organism de supervizare ca băncile să poată să continue pe baza experienței noastre. A doua întrebare. Dacă Uniunea Europeană trebuie să ia vreo decizie, de exemplu, în contextul acestor fonduri de risc hedge funds. Se poate spune, puteți avea reguli în Uniunea Europeană, dar nu funcționează decât dacă și ceilalți le aplică, dacă și americanii vor o supervizare a acestor hedge funds. Trebuie să existe niște reguli, să se supună unei supervizări, să se înregistreze pentru a putea acționa pe piață. Dacă noi facem ceva în Uniunea Europeană, credeți că și SUA o să adere la acesta? când există declarații, sunt uh, doar uh, cu scop demonstrativ sau chiar vor fi puse în aplicare. Și în fine, un ultim aspect, discutăm de supervizarea sectorului bancar internațional care nu va fi eficace decât dacă nu se întâmplă doar pe plan european și o bază ar fi să există fonduri, cum sunt fondurile de solidaritate. Cât de dificil va fi să se aplice așa ceva în statele membre? Unele bănci spun că noi nu ne-am implicat în acel joc, nu e vina noastră, toți uh, încearcă să scape de vina, nu și-o asumă. Și dacă avem o supervizare bancară internațională, este posibil să existe un fond de garanție de solidaritate care să garanteze să se implice și americani într-un astfel de proiect? Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Mai întâi vreau să vă prezint scuze că am întârziat. Avionul meu a întârziat mai mult de o oră și se... Acum aeroportul s-a închis cu totul. Eu am fost ultimul care am mai plecat. Hmm. Mai sunt unii care stau la coadă. Aveți uh, cuvântul ca să răspundeți la întrebări, evident. <clears throat> Vulcanul acela va a arătat dumneavoastră mai mult respect, spune vorbitorul. Vă mulțumesc uh, pentru întrebările foarte bune pe care mi le-ați adresat dar care sunt și foarte dificile și care merg în miezul problemei. Cred că e un moment în care oameni precum sunteți dumneavoastră au un rol foarte important de jucat, uh, să fiți independenți, să nu ascultați prea mult părțile interesate. Desigur, s-au auziți care sunt îngrijorările lor. Sunt membru într-un comitet care încearcă să studieze anumite pârghii monetare internaționale și discutăm cu băncile, cu sectorul privat, întotdeauna ni se spune că nu se poate implementa nimic și așa mai departe, dar de fapt știm că este posibil să se implementeze. Cred că același lucru e și în ce privește reglementarea și orice va îngrădi profitabilitatea pe termen scurt, dar cred că dacă privim dintr-o perspectivă îndelungată interesele naționale, interesele europene, interesele cetățeanului obișnuit, atunci e foarte clar că, de fapt, un sistem financiar bine reglementat este pe termen delungat în interesul unei anumite țări și dacă Europa dorește să aibă succes jocul concurenței în economia mondială, are nevoie de un sector financiar bine reglementat care să servească economie. și cred că pe viitor oamenii o să privească un sistem financiar, preferind să investească, să-și plaseze economiile, dacă este bine reglementat. Deci, concurența care mergea în jos la un nivel minim de reglementare, cred că ar trebui să fie o cursă nu către partea de jos, ci către partea de sus. Aveți perfectă dreptate că e de importanță deosebită coordonarea cu SUA. Problema este că E un fel de problemă de acțiuni colective sau catch 22. În Statele Unite întotdeauna se spune că n-ar trebui să reglementăm pentru că europenii nu reglementează. Sau spun ceva de genul ăsta și în Singapore. Cred că trebuie să ne gândim și local și pe termen de îndelungat am încredere în această reglementare globală, internațională. Dar după cum a sugerat și dumneavoastră, cred că e nevoie de o gândire vizionară de care să ne apropiem cât mai repede cu putință. Dar, între timp, cred că Europa poate să aibă un rol de lider pentru, printr-o mai bună reglementare. De exemplu, dacă, așa cum s-a exprimat în acest Parlament, preocuparea pentru a reglementa aceste fonduri de risc din punct de vedere al prudențialității, cred că SUA ar avea de învățat de la dumneavoastră. Există și alte domenii. Înregistrarea acestora, ă, solvabilitatea celor care le gestionează și fondurile însă ar trebui să aibă și anumite cerințe în ce privește capitalul. Cred că e nevoie de a adopta inițiative, de a încerca să faci cât mai mult pentru a avea coordonare dar nu a lăsat ca lipsa de coordonare să vă încetinească, pentru că altfel asta o să vă paralizeze și apoi va fi un argument al sectorului financiar ca să vă oprească să mai faceți ceva. Poate reglementarea e de bună, dar nu o faceți decât când e un acord de plin, fiindcă știu că niciodată nu o să ajungeți la un acord de plin. Cred că trebuie să construiți aceste blocuri și elemente pas cu pas. Altă întrebare a dumneavoastră se referea la fondurile de solidaritate. Cred că băncile ar trebui să contribuie printr-o taxă, indiferent de cale, la așa ceva. La provizioane mai mari, la cerințe de capital superioare, cum s-a discutat, dar încă nu s-a convenit pentru a evita o criză viitoare, pentru că altfel, în cele din urmă, știm că aceste bănci, dacă sunt probleme sistemice, vor trebui salvate și apoi contribuabilii o să plătească și cei nevinovați uh, de pe margine. E nevoie de cerințe suplimentare și în ce privește provizioanele, cerințele de capital. Aceste provizioane să nu fie distribuite. Raportul Turner spune foarte clar că ar trebui să aveți provizioane care să nu poată fi utilizate nici pentru prime, nici pentru a distribui dividendele, până când s-a făcut plata și capitalul e suficient de puternic și abia atunci să poate fi date, ceea ce e o modalitate indirectă și de reglementare Foarte bine. Hans-Peter Martin e următorul vorbitor. Mulțumesc. Doamna profesor, ideile dumneavoastră precizate aici sunt foarte interesante. Dacă v-am înțeles bine, teza fundamentală că lucrurile nu sunt atât de complicate, ci trebuie doar să avem încredere pentru a lua deciziile necesare și de a stabili reguli foarte clare ați precizat că nu e nevoie doar să avem reguli uh, echivalente, ci și anticiclice. Vreau să mă leg de un aspect de aici. Știți că e o dezbatere foarte aprinsă în acest Parlament și dumneavoastră v-ați referit expres la Parlamentul uh, European uh, în mod leudativ, dar în același timp ați spus că e important să includem toți actorii în această dezbatere. Ați menționat fondurile de risc, băncile de investiții. Ce facem noi aici, la nivel european? Așa cum v-ar spune în austriac, doamnă profesor? Doamna Griffith Jones, ați spune că, de fapt, mergem uh, în direcția cea bună sau vedeți evoluții în derulare în prezent aici, în acest Parlament? la Consiliu și în special la Comisia Europeană, care înseamnă niște pași înapoi care pun pericolul de a lăsa diverse lacune în toate aceste domenii care, din motive de înțeles, unde vă pronunțați pentru reglementare. Puteți să da un răspuns cât mai precis. Cunoașteți raportul Gozari, amendamentele care se vor înainta pentru că este elementul de bază al noii legislații la care ne referim acum și cel puțin ce mă privește pe mine. Vă rog să nu vă simțiți obligată să ne faceți complimente. Ne interesează o evaluare cât mai serioasă. Asta e prima întrebare. A doua întrebare. Ce privește instrumentele derivate, aș vrea să menționez că SUA e înaintea Uniunii Europene. Care ar fi, după părerea dumneavoastră, ca de știință independent, ce recomandare ați avea, în special pentru noi? Ce inițiative am putea adopta aici, la această comisie a Parlamentului și, în general, la nivelul comisiei și a sistemului legislativ european? Mi-a spus și întrebări foarte dificile, spune vorbitoare. N-am studiat toată legislația. Am încercat să țin pasul cu ea ce privește propunerile contraciclice care apar acum și solicitarea de comentarii, mi s-a părut că se pronunță prea mult împotriva ideii de a avea reguli concrete. După cum am spus și înainte, cred că reguli exante, așa cum s-a făcut în Spania, are niște avantaje foarte clare. Dacă ne gândim la nevoie de coerență cu regulile Uh, contabile, un domeniu foarte complex. Trebuie ca stabilitatea financiară și creșterea să fie mai importante decât regulile de contabilitate. Cele care au fost adaptate în trecut uh, nevoilor investitorilor nu puteți să le lăsați să domine reglementările în ce privește perspectiva de stabilitate financiară. Cred că în domeniul fondurilor de risc ați făcut un început foarte bun, dar procesul acum s-a încetinit Probleme de microfon. Well, uh, maybe use this one here. Okay, sorry. Ah, Exactly. Acum nu vă mai auzim deloc. Da, e suspect. Probabil că cineva în adins nu vrea să ne lase să vă auzim. I think, um, um, I think hedge funds in them... Cred că fondurile acestea de risc, hedge funds, sunt importante și în sine, dar și nevoia, după cum am spus, de a păstra acest uh, ritm, acest elan spre un sistem mai cuprinzător de reglementare. E foarte clar în cazul Statelor Unite. Au avut anumite niște limite în ce privește pârghile pentru băncile de investiții. Apoi au început să le relaxeze, ceea ce a făcut Canada și rezultatul este foarte clar în Canada. Nu au fost probleme cu băncile de investiții și acum au fost probleme majore din SUA și cred că există o nevoie de a avansa pe aceste fronturi. În ce privește instrumentele derivate, e un domeniu extrem de complex, evident, și cred că trebuie să vă gândiți puțin la dacă derivatele, din nou să întrerup microfonul, This one is working now. Da, acum microfonul ăsta funcționează. Da, e o mare provocare, când unul, când altul. Cred că în ce privește instrumentele derivate, e un domeniu complicat. Impresia mea este că unele instrumente derivate sunt foarte complexe, creează multe riscuri sistemice și nu au efecte pozitive microeconomice atât de mari. Cred că trebuie să ne gândim dacă au utilitate socială netă și n-ar trebui interzise cu totul. Vă mulțumesc că sunteți excesiv de politicos, dar puteți separa aceste domenii. După părerea dumneavoastră, există posibilitatea de a face derivatele utile pe plan social să le diferențiați de cele cu risc sistemic care n-au nicio utilitate pentru societate și economia reală? Cred că se poate. Evident că lucrurile sunt complexe și că evident o să există niște costuri microeconomice. Poate nu știu ce fermier uh, nu o să facă acest gen de operațiuni complexe de export agricol, dar întotdeauna poate să, să să adapteze și în economia reală. Alte instrumente derivate, unde se vede că duc la probleme. <clears throat> sistemul credit default swap. Acesta trebuie privit cu mare atenție. Anumiți agenți privați care pot să dea asigurări sistemice, ceea ce funcționează în perioade obișnuite, dar niciodată în perioade de criză. Trebuie să ne întrebăm ce utilitate au. Ce s-a discutat și în SUA din nou Există o evaluare, să zicem, a medicamentelor, care e avantajul net pentru pacient și care, este, și care sunt implicațiile negative. Trebuie să facem ceva similar într-o protecție sistemică a consumatorului. Iar în cazul instrumentelor derivate, ar fi extrem de benefic să fie standardizate și din momentul în care sunt standardizate, să meargă la bursă și la bursele de compensare și de decontare, ca oamenii să știe ce se întâmplă, să nu fie miliarde de instrumente despre care nimeni nu știe ce se întâmplă, factorii de decizie, cum să ia deciziile corecte dacă nu știu despre ce e vorba. Și din momentul în care dispui de informații, să te gândești la reglementare, să ceri anumite marje. Cum ar fi uh, și în ce privește un echivalent al plasării de capital, ceea ce creează anumite costuri cred că în primul rând o descurajeze riscurile excesive și în al doilea rând o să vă dea niște tampoane. Deci riscul de faliment este redus pentru anumite instituții. Mi-aduc aminte când au fost niște probleme în Brazilia cu băncile, am discutat în ce privește instrumentele derivate. Ne-au spus, vă rugăm, spuneți băncii centrale să ne reglementeze, avem nevoie de marje. M-am întrebat, dar de ce nu spuneți dumneavoastră dacă știți, aveți dreptate? Și au spus, nu putem face asta pentru că dacă noi facem asta și concurența nu face, atunci, desigur, noi o să ne pierdem toți clienții. Deci, Trebuie să faceți lucrurile acestea prin reglementare. E atât de simplu. Și cei mai luminați din sectorul financiar și-au dat seama de acest lucru. Doamna Griffith Jones tocmai ne-a spus că sunt întrebări dificile, dar partea cea mai dificilă ne așteaptă acum, pentru că nu mai avem timp. O să închei lista de... Mai am patru colegi, o să aveți șansă. Mai există patru care o să pună întrebări și i-aș ruga pe colegi să se limiteze la un minut la fiecare întrebare și dacă puteți să dați și răspunsul cât mai scurt următor, Odei Schmidt, apoi Pervan Șfără și apoi Eliza Ferrer și apoi eu însă. Thank you very much. Uh, and, uh, has been uh, very interesting. Mulțumesc foarte mult. Prezentarea dumneavoastră, doamna profesor, a fost foarte interesantă. Dominic Strascan a fost prezent aici acum câteva săptămâni și a spus din experiența sa uh, următoarele. Ne-a dat un sfat. Uh, haideți să nu vă concentrați atât de mult pe reglementări, ci mai mult pe supraveghere. Fiindcă prin uh, reglementări uh, putem rezolva problemele, sau cel puțin așa am înțeles eu. Acum, pe moment, știm care sunt produsele și așa mai departe, știm care este legislația foarte strictă pe care trebuie să o aplicăm, dar până la urmă ținta este tot timpul în mișcare, nu-i așa? Vom avea noi instrumente, uh, și noi, legiuitorii, iată, de 10 ani ne aflăm aici și ținta este tot timpul în schimbare. Noi încercăm să, să, să o ochim, dar nu reușim. Suntem cu 2-3 ani în urmă. Uniunea Europeană numără 27 de state membre și nu este vorba de state federale ale Europei, este vorba de 27 de state suverane, iar piața financiară uh, diferă de la un sat la altul considerabil. Iar dumneavoastră spuneți că ați dori să existe o, un regulament uh, financiar mondial. Uh, noi ar trebui cel puțin să avem o instituție semi-europeană. Nu credeți că se, sunt foarte multe întrebări care necesită răspuns. Vorbiți dumneavoastră despre regulament cuprinzător aici, iar în uh, în, în text vorbiți despre faptul că regulamentele sunt foarte importante, dar până la urmă avem nevoie de mai multe regulamente sau cumva de regulamente mai bune, potrivite, adecvate? Vă mulțumesc. Sunt de acord în ceea ce privește supravegherea. Cred că un alt eșec îl reprezintă faptul că nici regulile existente nu au fost aplicate cum trebuie. În ceea ce privește cazul Madov este vorba de o instituție foarte mare care um, care nu știa ce se întâmplă destul de ciudat, deci avem nevoie de o supraveghere foarte strictă și ne trebuie resurse pentru acest lucru. Mi-amintesc că um, în momentul în când în Marea Britanie exista autoreglementare, când exista un mare entuziasm privind uh, instituțiile financiare nu se dorea nu se, nu se dorea să să cheltuiască bani pe, pe o instituție de supraveghere financiară care este o cheltuială um, foarte înțeleaptă acum. Deci supravegherea, cum spuneam, este foarte importantă, trebuie să știm ce se întâmplă în sectorul financiar și să încercăm să ne apropiem cât, mai, cât de mult putem de ținta în mișcare. Cum am mai spus, încercăm să influențăm lucrurile și prin procesul de inovație și poate să preîntâmpinăm niște lucruri exante care ar putea să fie periculoase în momentul în care se întâmplă și mai ales în momentul în care se accelerează și se intensifică. În ceea ce privește în acest regulament european sau mondial? Este o întrebare uh, foarte grea și nu pot să răspund în timpul scurt pe care l-am la dispoziție. De cred că, într-adevăr, există o tensiune, fiindcă avem guverne naționale și în unele domenii există competențe europene, dar avem și piețe mondiale, instituții mondiale, astfel încât uh, pentru anumite chestiuni care sunt specifice pentru o țară avem o bancă corporatistă în Germania care, o, care creditează Uh, zona la nivel local, acest lucru nu ar trebui să fie afectat de uh, un organism reglementar european sau mondial, dar dacă avem o, bancă foarte mare sau niște fonduri speculative mari, atunci uh, sau uh, dacă este vorba de piața instrumentelor derivate și așa mai departe, care sunt prin definiție globale, în momentul acesta avem nevoie de o coordonare foarte strictă, fiindcă dacă se, se renunță la unele prerogative de suveranitate în acest uh, domeniu, până la urmă statele au mai mult de, mai mult de câștigat în ceea ce privește aceste chestiuni care sunt prin natura lor uh, globale. Sunt de acord cu dumneavoastră că nu avem nevoie de mai multe regulamente, ci de regulamente mai, care să funcționeze mai bine și mai rapid. Mulțumesc. Vă propun uh, să luăm împreună întrebările doamnei Eliza Freira și a doamnei Pervaș Berez. Pervaș Berez, mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentarea dumneavoastră foarte folositoare pentru dezbaterea noastră și vreau să vă întreb uh, Vreau să vă întreb și dumneavoastră poate îmi răspundeți, e rolul Parlamentului aici, dar cum să organizăm discuția în așa fel încât obiectivul uh, fixat, uh, care, după părerea mea, este împărtășit de toți membrii acestei comisii și sper din tot sufletul că și de toți membrii Parlamentului European este vorba despre reconstruirea pieței financiare și în momentul în care facem acest lucru, această piață trebuie să răspundă nevoilor cetățenilor a economiei reale și a investițiilor pe termen lung. Deci cum să organizăm această dezbatere pentru ca această chestiune să se pună întotdeauna, să se ridice uh, constant, pentru că văd că Comitetul de, baz, de la Basel își desfășoară activitatea, uh, dar uh, aici nimeni nu reprezintă interesele investițiilor pe termen lung. Și același lucru se poate spune despre toate lucrurile. Eu am discutat acest lucru cu multă lume care mi-a spus acest lucru este discutat la G20, dar Uh, dar la G20 președintele Obama ca, asuma unele poziții care uh, se făceau o, o întoarcere de 180 de grade în ceea ce privește uh, cele spuse privind fondurile proprii și acest concept al too big to fail. Deci vreau să vă întreb cum putem să îmbunătățim condițiile acestei dezbateri. Și încă o chestiune pe care nu ați abordat-o și aș dori să, să știu părerea dumneavoastră. Cum rămâne cu paradisurile da, fiscale? Cum putem soluționa această problemă? Pentru că dacă avem un regulament eficient uh, de care avem nevoie, bineînțeles, uh, trebuie să ne aplicăm uh, asupra problemei evaziunii fiscale. Și când ați spus col domnului Oli Schmidt, nu pot să spun că sunt într totul de acord cu dumneavoastră, fiindcă în ceea ce privește um, o reglementare mai bună, care poate fi considerată o reglementare uh, mai redusă, vreau să vă întreb dacă nu cumva nu avem nevoie de legi noi. Poate pe alocuri am putea să mergem mai departe. În ultimul rând, în ceea ce privește protecția investițiilor, investitorilor și paralela cu agenții de securitate cu siguranța alimentelor. Sper că putem face acest lucru la nivel european când vom avea o nouă structură de supraveghere și momentul în care vom putea încredița aceste, acestui organism uh, sarcina de a înregistra prototipul produsului financiar uh, uh inițiat și de a verifica evoluția acestui produs, uh, gradul de risc, posibilitatea de penetrare a pieței și, bineînțeles, posibilitatea de retragere acestei de pe piață dacă apare o problemă la un moment dat. Iată, deci, uh, câteva remarce pe care doriți să le ridic. Vă mulțumesc. O să vorbesc engleză pentru că, iată, e mult mai ușor. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare atât de limpede. Aș vrea să vă cer părerea în ceea ce privește alte aspecte care merg mână în mână cu cele discutate. În primul rând, Ați spus pe bună dreptate că sectorul financiar trebuie să slujească economiei reale, dar în uh, spatele crizei uh, existau probleme serioase ale economiei. Deficite mari, dezechilibre mari, mai ales între uh, SUA și China. Iar când vorbim de strategii de ieșire din criză, vă întreb ce învățăminte, ce învățăminte tragem privind aceste cauze ale crizei care au alimentat-o până la urmă. Și acum revin la terenul echitabil la nivel internațional. Bineînțeles, în crizele anterioare aveam instituțiile de după acordurile de la Bretton Woods, iar acum femeiul, bineînțeles, joacă un, un rol și am văzut că și unele dintre recomandările Comisiei de la Basel nu au fost adoptate în SUA. Nu este puțin ciudat că faptul că nu înțelegem că Europa și SUA încadrează, așa zice, să zicem, uh, terenul echitabil pentru viitor. Dacă nu înțelegem acest lucru, atunci riscăm ca aceste produse periculoase să fie exportate și Uh, să ajungă pe piețe emergente care doresc să își asume rolul rolul de piețe în dezvoltare, așa cum spunea și Financial Times uh, în numărul de ieri. Și mă întreb oare dacă nu și nu, nu ne ia prea mult timp uh, de, în ceea ce această abordare strategică. Și cum analizați um, experiența FDIC în SUA în timpul crizei? fiindcă a jucat uh, un anumit rol, iar în ceea ce privește impozitarea serviciilor financiare, aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră, fiindcă guvernele nu au resurse la dispoziție deocamdată, dar putem să facem acest lucru chiar uh, la un nivel european sau american. I may be a little bit selective, so I, I will hide a bit. Um, o să... O să, nu o să răspund la toate întrebările, poate pentru că nu știu sau pentru că nu avem timp. Dar uh, haideți să vă răspund acum. Uh, trebuie să știm foarte clar încotro ne îndreptăm acum, însă nu avem structurile instituționale eficiente. Uh, Comitetul de la bazele are o acțiune prea restrânsă, fiindcă este vorba doar de organisme de reglementare și industria financiară. În momentul în care exist, există consultări, sunt uh, foarte direcționate către mm, sectorul financiar și dacă întrebăm sectorul financiar dacă dorește mai multă reglementare, răspunsul este nu, clar. Cred că este, există o provocare la nivel instituțional în ceea ce privește implicarea actorilor economiei reale în acest proces. <clears throat> Astfel încât uh, companiile care iau credit, IMM-urile și chiar companii mai, mari, uh, sindicatele, fiindcă va avea aici impactul se va simți și asupra uh, locurilor de muncă sau uh, pe, uh, asociația de pensionari. Deci, cum vom implica, să zicem, țările în curs de dezvoltare? Am, uh, am încercat să rezolvăm această problemă prin, la nivelul G20, dar iată, rămân totuși foarte multe probleme și, după mine, inovarea la nivel instituțional joacă un rol foarte important. Cred că se va, va um, Cred că va fi nevoie să uh, contrabalansăm uh, aceste probleme ale sectorului financiar, pentru că finanțele sunt prea importante pentru a fi lăsate la cheremul bancherilor. Și aveți dreptate că o reglementare mai bună nu înseamnă întotdeauna aceeași, uh, aceeași cantitate. Am vorbit despre reglementări mai cuprinzătoare, ceea ce înseamnă că trebuie să le extindem sfera de aplicare la produse sau la sectoare unde regulamentele nu erau atât de stricte și regulile nu erau atât de stricte. Dar eu am spus că nu, că ar trebui să mai degrabă să aveți reguli simple, nu foarte multe, reguli simple care să interzică anumite lucruri, dar cu criterii foarte largi. O, chestiune pe care nu am discutat-o, dar, dar care este foarte importantă în SUA și în Europa, uh, o reprezintă acest concept too big to, too big to fail. Este vorba de instituțiile mari, dacă acestea trebuie să fie dezmembrate sau nu. Dar trebuie să, trebuie să discutăm despre utilizarea finanțelor, iar aici avem o mare lacună deocamdată. Sunt întrebări foarte importante aici. Nu cred că există această temere că piețele emergente vor concura cu Europa pentru aceste produse toxice unul dintre motivele pentru care piețele emergente nu au avut probleme de această dată, în această criză, este faptul că au fost foarte prudente și nu au uh, cumpărat uh, produse financiare toxice. Avantajul lor este că instituțiile financiare pe care le au sunt mai simple și cred că în mare parte sunt foarte uh, grijuli și nu o, o iau pe această cale strâmbă. Uh, Acum cât avem uh, o, o bulă emergentă pe, pe, în emergente, pentru că aceste, pentru că aceste piețe uh, cresc și uh, se confrunte cu probleme de credit și se, se face un, un se, se injectează un flux de capital care ar putea genera probleme. Și aici cred că regulamentele globale ar fi foarte importante. Cum Dar cum putem face acest uh, lucru, să vedem uh, ce putem face la nivel internațional pentru a opri aceste uh, fluxuri um, excesive? Sunt probleme care trebuie soluționate. Mi-ați spus întrebări foarte importante, foarte grele în ceea ce privește dezechilibrele. Vreau să vă răspund pe scurt. Una dintre chestiunile de care ne-am ocupat și discutat în această carte este următoarea. Sistemul se bazează, mai ales în SUA, pe acest uh, deficit uh, uh, bugetar. Nu este o, o cale bună de urmat și asta știm de la Robert Triffin, care a scris cartea sa minunată, dar nu s-a făcut nimic. Și acum încercăm să vedem dacă ar trebui pe termen lung să ne îndreptăm către o o către o monedă internațională și uh, s-a luat uh, și s-a, făcut acest lucru prin uh, emiterea unei cantități foarte mare de FDR uh, și uh, În ceea ce privește impozitarea serviciilor financiare, această întrebare este foarte importantă, fiindcă există un caracter de excepție, și anume că nu trebuie să fie impozitate tranzacțiile financiare. Toată lumea trebuie să plătească impozite, numai, numai noi nu. Și nu am înțeles niciodată de ce se întâmplă acest lucru. Momentul în care ne gândim despre acest lucru, uh, apare afirmația dacă, dacă impuneți impozite, noi le vom uh, evita. Uh, dar dat fiind că acum avem uh, prin avem parteneriate publice private și poate că această situație a îmbunătățit uh, puțin lucrurile pentru a ne asigura că toate tranzacțiile beneficiază de același sistem. Ar fi foarte ușor să punem în aplicare o, un impozit pe tranzacțiile cu tranzacțiile monetare. Și acest lucru ar fi foarte ușor de pus în practică și s-a uh, putea pune în practică pentru moneda euro, pentru lirele sterline, uh, sperăm până la urmă și pentru dolari și ieni. Acum, uh, iată, acest lucru s-ar putea face și ar putea să atenueze problemele speculative. Dar mai mult ar aduce bani guvernelor care acum sunt într-o situație uh, Uh, destul de precară financiar. Mulțumesc, Otmar. Dorești să iei cuvântul? Mulțumesc. Uh, am uh, un sentiment destul de neclar suntem de acord că dumneavoastră vorbiți aici despre președintele Obama și mă întreb dacă anunțul său uh, se va bucura de majoritate în Senat și Congres. Ați uh, făcut o referire la comitetul de la Basel, dar dar de ce nu s-a pus în aplicare hotărârea de la Basel? La momentul actual vorbim despre Uniunea Europeană și SUA care creează regulamente comune sau um, supraveghere prudențială comună. Vreau să vă întreb care este poziția relativă a dolarului în comparație cu moneda chineză? Deci e vorba de G20 și Comitetul de la Basel vor uh, reuși ei să pună în aplicare toate chestiunile la care ați făcut referire în analiza dumneavoastră, cu alte cuvinte, un sistem uh, global de reglementări. Cum poate fi acesta pus în aplicare? Considerați că există voință politică în acest sens? Ei bine, există voință politică chiar în direcția contrară. Eu am, aș, eu am o bănuială că voința politică s-a cam risipit și cred că discursurile politice nu sunt decât vorbe în vânt până la urmă. Cred că există totdeauna o diferență între retorică și realitate, pentru că acum uh, toată lumea este în favoarea acestor măsuri. Mie mi se pare că eu nu mai am niciun rol de jucat. Mi-am încheiat uh, misiunea. Dacă citiți orice declarație provenită de la G20, Uh, sau avizele experților, dar dacă vedeți de fapt cum se întâmplă lucrurile în realitate, uh, scopurile nu sunt atât de ambițioase. Însă trebuie să aveți capacitatea de a menține această presiune pentru reforme și oamenii politici au uh, uh, rolul uh, cel mai bine plasat pentru a face acest lucru, pentru că dumneavoastră vă puteți gândi pe termen lung la interesul economiei uh, din statele dumneavoastră sau ar trebui să o faceți oricum, puteți să faceți mai bine decât cei din lumea industriei financiare, pentru că ei gândesc uh, la câștigurile pe termen scurt. Dar să gândiți în termen de ani de zile. De asemenea, trebuie să aveți o viziune uh, a viitorului uh, propriilor noastre țări și a Europei, al Europei în general. Sigur, e mai, situația e dificil, mai dificilă decât în anii 30, când era implicat, erau implicate doar Statele Unite. Dar cred că dacă Statele Unite și-ar putea uh, asuma un rol de lider aici, ar putea forma baza unui consens global. Dar dacă nu, uh, mediul se va fragmenta și fiecare, fiecare va acționa pe cont propriu uh, și vom avea uh, încă și mai mult haos. Deci este foarte important ca cineva să-și asume rolul de lider. Sunt, probabil că sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că nu va exista un, un regulament uh, la nivel mondial foarte curând, dar trebui, ar trebui măcar să avem un impuls spre o mai bună coordonare globală. Bine, sigur, ar fi un salt foarte mare, dar avem uh, piața de capital globală. Și unii, mai ales în uh, țările în curs de dezvoltare, încep să spună în mod destul de radical că dacă nu vom avea un regulament uh, global, noi nu ne simțim siguri în această lume financiară globală și ne vom închide controlul de capital, ceea ce nu cred eu că ar fi soluția potrivită, pentru că nu ar face decât să segmenteze și mai mult piața. Și cred că ăsta este principalul stimulent pentru acțiune la nivel global, pentru că dacă nu există acest uh, risc de segmentare a piețelor, și de pierderea eficienței piețelor. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți să vă adresez și eu câteva întrebări. În primul rând, dacă avem un cadru de reglementare adecvat, ar, ar, am putea să, discu- să dispunem de o soluție pe termen lung. Dacă vorbim de supraveghere uh, efectivă, vorbim, eficientă, vorbim de reguli, de un cadru, de organizare, dar nu vorbim de oameni niciodată. Și eu cred că putem să avem cele mai bune reguli din lume și cea mai bună organizare uh, din lume dacă nu ne asigurăm că personalul este bine calificat și lucrează în aceeași direcție, nu vom realiza nimic, pentru că avem diferențe culturale extraordinare. Unii sunt funcționari publici, uh, alții de pe, provin de pe piața liberă, în fine. Așadar, eu cred și aș dori să ne sfătuiți ce am putea face ca să ne asigurăm că depășim această dificultate a diferențelor culturale. În al doilea rând, Uniunea Europeană are caracteristica fatală că fie nu vede la timp uh, criza și așteaptă până când se, ea se petrece, cum, iată, acum se întâmplă cu Grecia, sau așteaptă intenționat până când se produce criza și doar apoi încearcă să găsească o soluție ex post și nu ex ante. Lucru valabil și pentru problema împărțirii poverii, când vorbiți despre activități financiare transfrontaliere pentru că nu dispunem de o soluție ex ante niciodată în aceste cazuri. Și aici aș dori să, vă, să ne împărtășiți opinia, cum am putea să ne îmbunătățim situația. Răspuns, da, cred că întrebările sunt foarte bune. Problema oamenilor, sigur, este de uh, importanță primordială. Sigur, avem nevoie de uh, personal bine plătit în acest domeniu al uh, reglementării ca să nu fie tentați să intre pe piața financiară privată. Unii, uh, unii ar spune că personalul acesta trebuie să uh, fie plătit în funcție de rezultate. E complicat, totuși. Uh, putem avea și aceste bonusuri care să fie legate de profiturile pe termen foarte lung, Eh, o parte din salariu ar putea fi legată de stabilitatea financiară. În Noua Zeelandă se întâmplă, de exemplu, acest lucru în legătură cu îndeplinirea eh, țintelor legate de inflație. Bun, dar toate acestea trebuie să le analizăm. E vorba, sigur, de eh, nevoia de a dispune de un personal bine calificat de vârf e foarte important atât în domeniul reglementării cât și al supravegherii. Acum în legătură cu uh, împărțirea poverii în timpul de criză, cum ați spus, Europa nu a fost pregătită deloc. E bine că dumneavoastră discuta despre un, despre un regulament uh, european, dar este uimitor faptul că până acum nu a dispus de acest lucru. În al doilea rând, sigur că e bine să vă gândiți foarte atent în legătură cu mecanismele de suportare comună a poverii. De exemplu, cazul crizei din Islanda, fiecare a dat vina pe fiecare, islandezii au spus că noi am, n-am făcut altceva decât să respectăm regulile europene, bine, nu le-au interpretat cum se cuvine, cred eu. Deci, lucrurile trebuie gândite foarte bine, ex ante, după cum spuneați. Bine, vă promit că este ultima întrebare. Vă rog, da, foarte rapid uh, și vă mulțumesc pentru această prezentare și aș dori să mă refer la pagina 23 a raportului dumneavoastră. Sunteți, cred că, prima persoana care menționează acest aspect. Este vorba despre sugestia de a folosi vehiculele neechilibrate, mai ales din, serviciu, uh, din sectorul serviciilor financiare, lucru care a apărut în uh, uh, ultimele săptămâni și cu prăbușirea Lehman Brothers. E important să vedem modul în care au fost folosite aceste vehicule și cum ar putea fi folosite din ce în ce mai mult pentru a evita aceste crize pe viitor în sectorul financiar și credeți că există vreun motiv pentru care băncile și alte instituții financiare ar trebui să poată să utilizeze în continuare aceste vehicule, entități cu scop special? Um, cu caracter extrabilanțiar, extrabilanțier, oare nu ar trebui să figureze toate uh, pe foaia de bilanț pentru mai multă transparență decât să se ia uh, măsuri ulterior. Da, un răspuns foarte scurt. Ba, da, ar trebui. Sigur, spaniolii au adoptat o soluție, au spus că tot... As on balance. As a result, the Spanish banks, you know, they did many silly things, but they did not put stuff off balance. Însă o soluție și mai simplă e, să spunem, da, bun să figureze totul pe această foaie de bilanț și n-ar exista niciun motiv pentru nicio entitate extrabilanțiară. rapoartele financiare, modul în care se fac, trebuie să se facă um, într-un mod cât mai transparent posibil. Și sigur, reguli simple, niciun element extra, uh, extra și apoi o supraveghere foarte strictă ca să nu ne ascundă alte lucruri. Și uh, organele de reglementare să aibă o atitudine foarte proactivă. Am uh, jucat rolul de consilier. Uh, uh, față, pe lângă o bancă, am încercat să văd ce se întâmplă în sectorul financiar și nu știam de ce nu fac vizite constante, de ce nu fac inspecții, de ce nu le cer uh, uh, raportări în mod uh, regulat. Mulțumim, uh, mulțumim pentru acest schimb de vedere, de opinii foarte interesant. Doamna Griffith Jones, mulțumim pentru timpul acordat și acum uh, trecem la primul grup de intervenții. Nu voi prezent, nu voi prezenta în detaliu, pentru că uh, toți am primit uh, ordinea de zi, ci dau cuvântul domnului Nicholas Hutton și apoi doamnei Lucreția Reichlin. Um, cât am la dispoziție? 5 minute? Nu, 10 minute. Bine, atunci foarte rapid. Mm, mă voi referi la 3-4 elemente. În primul rând, față de cele spuse de Stephanie, Doresc să vă arăt câteva cifre. Ah, iată, deja au apărut. Nu vreau să vă eh, distrag atenția. Haideți să ne întoarcem la mm, primul slide cred că um, creșterea, dezvoltarea sistemului financiar în Occident uh, probabil și-a atins limita de toleranță și pentru asta vă voi arăta câteva cifre care cred vor dovedi afirmația mea în ce privește strategia de ieșire din criză. Cred că trebuie să găsim un echilibru între uh, administrarea deficitului public deci, în același timp în care sectorul privat a atins un nivel uh, enorm al datorilor, în uh, ce privește aceste fonduri speculative, uh, sunt în favoarea unei mai bune supraveghere a acestora, dar nu sunt convins că Parlamentul European și Comisia dumneavoastră se îndreaptă spre ținta spre care ar trebui să se îndrepte. Vă arăt ce actorii principali pe piața derivatelor, e vorba de Deutsche Bank, de BNP, Uh, și bănci, uh, uh, e vorba de bănci franceze și germane, ale căror situații sunt mult mai problematice decât cea a fondurilor speculative. Deci ar trebui examinat ce se întâmplă în sistemul bancar britanic și francez. În ce privește o strategie de ieșire, cred că singura soluție e să Gândindu- uh, cum uh, gândește liderul uh, conservator David Cameron de o, un program pe scară largă de inovare. Acesta ar fi singurul mod uh, în care economiile din Uniunea Europeană vor mai putea genera bunăstare și locuri de muncă în, următor, în următorii 10 ani. Uh, dacă creează ecosisteme de inovare care să susțină uh, uh, creșterea sectorilor lor de uh, economia cunoașterii. Iar sistemul bancar în toate statele membre joacă un rol crucial în aceste ecosisteme ale inovării. În ultimii 15 ani, sistemul bancar practic s-a detașat din, de, din aceste sisteme naționale ecosisteme și a făcut profit din profit. Cel puțin asta s-a întâmplat cu Deutsche Bank în Germania, apoi în Franța și sigur în uh, Marea Britanie. Deci, uh, mă întorc la aceste cifre de care vă vorbeam și vă voi arăta niște grafice și apoi voi încheia. În primul rând, primul grafic, nu știu dacă veți putea să-l citiți, dacă veți vedea să citiți, uh, provine de la Institutul Global McKinsey, au uh, elaborat un, un, un uh, document foarte interesant, nu știu dacă se vede, e vorba de un grafic care arată compoziția uh, datoriei publice și private în principalele țări G20. Pe partea dreaptă avem uh, Regatul Unit, în stânga avem Rusia. Și cel mai înalt bloc în uh, albastru deschis este datoria publică și alte trei componente sunt uh, datorii legate uh, la datorii din lumea afacerilor, uh, proprietății, datorii ale băncilor și vedem că în Japonia sectorul privat la sfârșitul anilor 80-90 și în Spania și uh, uh, Marea Britanie uh, datoria publică este de trei ori mai mare decât uh, PIB-ul și și în Franța, Germania, Italia de două ori mai mare decât PIB-ul. în zone în care începe să, situația începe să devină problematică. Singura țară în care uh, datoria public, uh, privată a, a avut o creștere uh, relativă a fost Germania în ultimii trei ani și vedem că există Statele Unite, Marea Britanie, Spania, Corea de Sud. Um, and that is going to, because they... Trebuie să ia măsurile pe care le-a luat uh, Japonia, pentru că constituie o treime din uh, uh PIB-ul la nivel mondial și trebuie să compenseze în următorii ani datoria publică dacă nu vom avea o creștere foarte înceată. Uh, în, uh, pe măsură ce ieșim din recesiune și strategiile de ieșire uh, sunt foarte delicate în domeniul fiscal, dar la fel și în sistemul monetar. Asta ca să vă arăt cât au crescut față de PIB băncile britanice după ce uh, uh, Islanda și Irlanda, în Marea Britanie avem cel mai mare sistem bancar față de PIB și nu putem să continuăm această creștere. Nu știu dacă vedeți bine. Uh, Vă rog să vă uitați că există o corelație între proporția activelor uh, uh comerciale și uh, PIB-ul. Pe bala, uh, și ce vreau să spun este că Deutsche Bank, după cum vedeți, are cea mai înaltă pro, uh, proporție de active uh, și de leverage și Deutsche Bank acționează aproape ca un fond speculativ. Uh, la fel UBS, SoftGen, BNP și băncile americane care trânesc atâta îngrijorare, JP Morgan, Bank of America, Chase, vedeți că sunt uh, uh, în partea de jos a graficului. Noi în Europa avem o problemă cu acest leverage. Americanii sunt îngrijorați, dar noi ar trebui să fim încă și mai îngrijorați în Europa. De asemenea, vreau să vă arăt Uh, în legătură cu mm, întrebările legate de reglementare, la care s-a referit și Stephanie. Iată rezultatul unui studiu și puteți vedea reacțiile băncilor la Basel 2. Am văzut deja acest lucru în uh, întrebarea referitoare la Lehman, uh, Lehman Brothers a unui coleg. Și ce s-a întâmplat cu băncile din Islanda? Și sigur că e, se desfășoară o anchetă și în Senatul American. Și vede, vedeți că după Basel II e vorba, mă refer la uh, punctele albastru, albastru deschis și au, au fost delegate de bază 2 ca uh, instituții financiare, financiare complexe cu dreptul să se autoreglementeze, lucru care a funcționat în Spania. După 10 ani, acele, stru, acele structuri au fost reclasificate ca fiind pe jumătate atât de riscante pe cât erau și vedeți că bănci majore on that. And of course, the problem is, is that the scale of public intervention au uh, efectuat o ponderare a riscului și deci se pare că aceleași active ale băncilor au devenit o, cu o treime mai puțin riscante într, într, doar într-o decadă. Și având în vedere scara ă, ă, pe care nu s-a acționat corespunzător în, ă, în și sumele minime de capital subscris, cred că situația este rezibilă și uh, strategiile de ieșire din criza ale băncilor centrale vor fi fundamentale pentru întreaga Europa în ultimii ani și cred că în următorii ani și cred că nu ar trebui să ne gândim la o ieșire rapidă din criză. Despre dereglementare și uh, presiunea pentru aceasta, uitați-vă ce se întâmplă cu fondurile de echitate în bănci, uitați-vă ce a făcut, uh, ce efect a avut asupra salariilor medii în bănci a existat o creștere cu 40%. Dacă vedeți uh, membrii de frunte ai băncilor de investiții, banii care s-au făcut uh, sunt sume absolut uimitoare. Where I get to in Unde vreau să ajung, spune vorbitorul, este faptul că singura cale pentru noi de a avansa în Uniunea Europeană este să dezvoltăm economii bazate pe cunoaștere. Creșterea, crearea de locuri de muncă pe plan sectorial, accentul pus pe diverse sectoare. Să vedem cât de rapid au apărut aceste locuri de muncă în Spania, dar și în celelalte state membre. Aceste sectoare generatoare de locuri de muncă. Vă cam plictisesc când dau seama și e greu și de explicat într-o perioadă limitată de timp. În acel grafic se arăta cum operează ecosistemul de inovații, interacțiunile complicate între furnizarea de cunoștințe științifice, interacțiunea cu întreprinzătorii, experimentarea, how you get resources mobilized behind them. Um... Cum se selectează cei mai talentați, diverse uh, forme de populare cu sistemelor inovației, sprijin pentru firme mici care devin medii, apoi mari, uh, sistemul de capacități, de calificări. Un element, un comp o componentă indispensabilă capacitatea de mobilizare a finanțelor. În țările noastre, sistemul financiar mm, a evitat să-și asume responsabilitățile, s-a concentrat foarte mult fie pe împrumuturi pentru proprietăți mobiliare, fie aceste instrumente extraordinare financiare derivate pentru a proteja sistemul de riscuri sistemice. Părerea mea este că Trebuie ca sistemul financiar să revină cu picioarele pe pământ, să nu își imagineze că totul se reduce la paradise fiscale și există instituții complexe care există în principalele state membre disproporționate în Europa. Sunt doar trei în America. Aici, în Germania, Franța și Elveția și Marea Britanie câștigând de trei ori mai mult decât americanii. Vrea și noi să ne gândim la cum trebuie supervizate și reglementate. Ca să trag o concluzie, cred că planul de criză, sprijinul de criză pentru sistemul financiar, nivelul de îndatorare care există, instrumentele care urmau să apere pe cei care dau bani cu împrumut împotriva pericolului de a nu se plăti înapoi împrumuturile, nivelul de încredere atât de scăzut pe piață, între bănci pe piață, sau garanțiile interbancare, sau de la Banca Centrală, nu sunt niște măsuri realiste. E clar că e nevoie de mai mult capital, dar nu uitați că, de fapt, băncile s-au priceput foarte bine să joace cu organismele de reglementare în regulamentul Basel. S-a testat la Basel 1 și în Basel 2 uh, competențe naționale diferite care spun că n-au nevoie de același volum de capital și se ajunge la cel mai mic numitor comun? Nu sunt optimist despre creșterea capitalului și cu atât mai puțin despre provizioanele dinamice de capital pentru care s-a pronunțat Stefani, dacă ar putea să facă, atunci ar putea exista niște contestări eh, în fața instanței împotriva băncilor centrale, pentru că la noi nu e nevoie de așa ceva, există o reexaminare judiciară, trebuie să structurăm băncile în mod diferit anumite elemente de comerț trebuie separate de elemente de um, tranzacții în gros sau în detali. Când e vorba de uh, raporturile dintre lumea financiară și societatea civilă, lucrurile nu mai pot continua ca în trecut, e nevoie de un sistem bancar și adevărat în toate statele membre unde s-a mărit foarte mult uh, riscul pentru bilanțuri cu elemente implicite sau explicite a faptului că statul va garanta acele depuneri. Dacă nu garantează lichiditatea, dau de probleme și câștigă pe plan personal foarte mult. Nu mai e un sistem care să poate continua, mai ales dacă credem că inovația pentru viitorul economiei trebuie să reintegrăm sistemele financiare în generarea de bogăție reală. Provocările macroeconomice sunt foarte îngrijorătoare. Sunt îngrijorat că Germania introduce această lege. Anumite politici fiscale cu constrângeri, o tendință dominantă politica fiscală din anii 60 și 70 a început să fie ineficientă strânge companiile s-au jucat cu autoritățile fiscale în economia bazată pe cunoaștere, acest gaming este mai redus, politicile fiscale sunt mai atrăgătoare, asta spune și femeiul și analiza economică ne împinge în acea direcție. Putem utiliza politica fiscală să ne ajute în strategia de ieșire din criză. Să există niște limite artificiale și a nivelurilor de îndatorare publică și privată care reprezintă o greșeală fundamentală în încheiere aș spune că gestionarea sistemului de deleveraging în statele supraîndatorate din întreaga lume și în statele membre, să permitem sistemului bancar să aibă modele viabile cu elemente explicite și explicite de intervenție ale băncilor centrale și organismelor de reglementare, gestionarea nivelului de cerere pentru a avea inovații, pentru a genera locuri de muncă. Sfinte Sisoie, ce provocare stă în fața Uniunii Europene și a Statelor Unite în deceniul următor, dar nu putem să ne așteptăm ca asiaticii să ne scoată din uh, această problemă, pentru că, după părerea mea, sistemul bancar chinez este la fel de șubret ca al nostru și capacitatea de a continua să fie un fel de achizitor de ultima instanță de a înlocui SUA ca dimensiune, care de fapt e mult mai mică decât a Americii. Cererea internă din China e mai mică decât din Italia și fragilitatea extremă a sistemului bancar înseamnă că, de fapt, noi din Uniunea Europeană și SUA trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru gestionarea economiei mondiale și a condițiilor care să ducă la crearea de locuri de muncă. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Va, că am luat valul, spune președintele. Ați cerut 5 minute și ați vorbit 15. Doamna Reichlin are cuvântul. Mulțumesc. To change the focus of this discussion. Ne vom concentra puțin în această discuție pe chestiuni foarte concrete ale strategiei de ieșire din criză eliminarea treptată a măsurilor de politică monetară speciale ale băncilor centrale din întreaga lume mm, adoptate pentru a face față crizei. În ce privește criza, cred toată lumea a văzut cifrele, recesiunea cea mai dură din anii 1930 încoace, noile comenzi pentru zona euro. Avem o schemă unde vedem dimensiunea prăbușirii care arată două lucruri. Mai întâi, că această cădere a fost profundă după prăbușirea Lehman Brothers. După ce a început recesiunea, a existat o accelerare, ceea ce se poate interpreta clar în ce privește importanța factorilor financiari în multiplicarea șocurilor inițiale din economia reală. O parte a acestor exemple acum vedem că economia se redresează. Ultimele cifre și în zona euro sunt exemple încurajatoare. Să vedem cum se vor uh, scoate treptat măsurile speciale. Producția industrială, Vedem același lucru și în sectorul serviciilor, pe unele dintre diagramele din această prezentare. Să vedem care a fost uh, răspunsul sau reacția de politică. Nu o să mă concentrez doar pe Banca Centrală Europeană, deși o să mă refer puțin și la ce a făcut uh, Banca Centrală din Regatul Unit. Politicile tradiționale monetare, reacția a fost de scădere dramatică a ratei dobânzilor, vedem din nou că e o rată pe termen scurt pentru Banca Angliei, BCE și Rezerva Federală Americană, vedem regimurile diferite. Când s-a manifestat prima criză de lichiditate în 2007, Rezerva Federală schimba deja această poziție de politică, în timp ce la BCE Noi eh, nu am eh, adoptat nicio modificare pentru că încă era o presiune inflaționistă în economie. Abia după căderea, prăbușirea Lehman Brothers, băncile centrale au acționat în mod concertat, au scăzut rata dobânzii în mod eh, dramatic. S-a ajuns la o rată de bază zero în zona în care rata dobânzii devine inutilă ca instrument de politică pentru că nu poate să mai scadă. Pentru BCE, după cum puteți vedea, reacția a fost puțin diferită pentru că nu am ajuns la zero, am rămas la 1%, ceea ce s-a criticat în acea perioadă. Dar aș vrea să interpretez puțin diferit această cifră. Pentru a înțelege ce înseamnă să avem o rată de adobânzii de 1% în acel moment și ce ar însemna acum să mărim rata, trebuie să înțelegem la ce se referă aceste măsuri speciale introduse atunci. Măsurile non-standard din august 2007 până octombrie 2008 erau în special măsuri operațiuni legate de lichidități, dar după prăbușirea Lehman Brothers au fost schimbări nu doar în operațiunile standard cu lichiditățile, de mărire a perioadei de scadență, ci și în ce privește bilanțul băncii centrale. Că alte bănci centrale din lume, bilanțul BC a mărit partea de pasive s-a mărit. Adică a existat o creare de bani. Aceste măsuri care sunt descrise acum în ce privește o alocare completă în operațiuni de politică monetară la rată fixă. Înseamnă că BCE a furnizat lichiditate la cerere băncilor, ceea ce continuă și în prezent. Extinderea garanțiilor eligibile pentru a mări uh, titlurile de valoare care sunt cotate la BBB minus, uh, mărirea scadenței pentru operațiunile pe termen delungat, uh, furnizare de lichidități în uh, valute străine, schimburi de valute străine între băncile centrale. Ansamblul acestor operațiuni a avut efectul unei normalizări destul de rapide pe piața monetară Aici vedem acest interval, acest spread între rata dobânzii Libor și swapurile de peste noapte OIS, care reprezintă un index al tensiunii de pe piața monetară pe termen foarte scurt. Vedeți vârful la Lehman Brothers și cum tensiunile scad treptat și vedeți și nivelul în care ne aflăm acum. În esență, într-un fel, sistemul financiar a fost salvat, am putea să spunem. Sunt uh, mai puțin pesimistă decât antevorbitorul meu în ce privește efectele acestor măsuri. Dacă ne uităm la bilanțurile multicolore, sper că vă place imaginea multicoloră, există pasivele sub zero și activele deasupra lui zero Um, aspectul multicolor înseamnă că structura s-a schimbat ca efect al măsurilor speciale, iar conturul vă dă da posibilitatea să vedeți dimensiunea acestei creări de bani. Deci vedeți că saltul a fost după Lehman, unde a fost o schimbare nu doar în tipul de operațiuni, ci și în extinderea bilanțului total expansiunea acestuia, deci o recurgere la facilități de depuneri pe scară largă. Aceeași uh, schemă pentru rezerva federală, unde sunt încă și mai multe culori și saltul legat de Lehman este mult mai mare. Deci creșterea furnizării de bani a fost mult mai mare și același lucru la Banca Angliei. Aceste instituții financiare au pornit de la un bilanț mult mai mic și în acest punct, în acest moment, în ce privește dimensiunea bilanțului băncii centrale, erau cam toate în aceeași ordine de mărime în ce privește ponderea în PIB. Băncile centrale au devenit mari intermediari, au înlocuit piețele private în rolul de intermediere. E un fapt istoric foarte important. Există acum două puncte importante. Primul că Uh, extinderea pasivelor băncii centrale n-a avut niciun efect asupra inflației sau uh, așteptărilor în ce privește inflația. Având în vedere riscul de pe piața financiară, piețele financiare și comportamentul publicului. Știm ce se întâmplă cu inflația, că depinde nu doar de furnizarea de bani, ci și de așteptările publicului. Și de asemenea, că sprijinul creditului din partea BCE n-ar trebui înțeles doar ca furnizare de bani, ci și ce face cu rata dobânzii. Și doar dacă înțelegem acest aspect putem discuta despre strategii de ieșire din criză. Și citi această comunicare a BCE și altor bănci centrale. Pe noi, cea de la BCE ne interesează mai mult aici la Bruxelles. Să vedem uh, rata dobânzii pe termen scurt în zona euro, ce avem, rata neasigurată, care e puțin mai mare decât rata de refinanțare principală, dar în perioada de tensiune a fost mult, mult mai mare. Și apoi rata pieții. Aspectul cheie aici este că, deși rata de politică este de 1%, care este poziția Băncii Centrale Europene, politica, sau poziția de politică monetară, deci de 1%, rata efectivă Eonia, rata pieții este mult, mult mai mică. Și acesta este efectul măsurilor speciale introduse de BCE. Deci, de fapt, politica monetară se adaptează mult mai mult decât ați putea citi uitându-vă doar la rata de politică și e un aspect foarte important. Politicile non-standard monetare au acționat prin uh, efectul asupra spreadului, care este foarte important pentru sistemul băncilor centrale. Acum, ce se întâmplă cu eliminarea treptată? Aici profilul operațiunilor în derulare. Trebuie să ne așteptăm cel puțin până la începutul lui 2011, după cum s-a comunicat de către BCE. Ar trebui să ne așteptăm la lichidități în exces cel puțin până la sfârșitul lui 2010 cu anumite date importante, să zicem în luna iulie, când anumite dintre aceste operațiuni speciale vor expira. Și apoi, desigur, va scădea volumul de lichiditate în rămas, dar profitul anunțat de Trișei corespunde cu o poziție extrem de precaută. Deci lichiditatea va fi retrasă a extrem de, într-o manieră treptată, graduală, menținând de principale rate de refinanțare, deci de politică. Pentru o perspectivă macroeconomică, pentru a înțelege sau ce trebuie să încercăm să înțelegem, să analizăm, este, având în vedere că rata de politică este fixă, ce îi corespunde acesteia în economia reală? această eliminare treptată a măsurilor speciale de lichiditate. În primul rând, va exista o abordare graduală. Excesul de lichiditate va rămâne ridicat, ceea ce va implica că rata de piață va reveni treptat la rata de refinanțare spre sfârșitul anului. Și doar atunci va trebui să ne așteptăm dacă această rată a pieței ONIA va ajunge la ce arată spre sfârșitul anului și anumite așteptări de normalizare cu presiuni în creștere asupra scadențelor mai îndelungate și efectul pe, uh, în economia reală, deci ar trebui să ne uităm la anul 2011. Now, how large are these effects? I expect... Cât de semnificative sunt aceste efecte? După mine nu sunt atât de semnificative, dar uh, până la urmă există astfel încât uh, s-ar putea să se restrângă piața în 2011. Dar eh, eu înțeleg punctul de vedere al BCE și anume că abordarea luată a fost eh, una foarte treptată. S-a menținut fixată rata dobânzii și s-au, eh, s-au eliminat treptat măsurile privind lichiditățile. Și ar trebui să facă BCE-ul? Să, să dea în continuare băncilor rata dobânzii fixă, dând lichidități la cerere? Răspunsul meu este nu. Acum uh, este nevoie uh, să, ca piața să funcționeze din nou și să evităm crearea acestei dependențe din partea uh, Uh, sistemelor financiare față de Banca Centrală Europeană. Antevorbitorul meu a spus că această situație este nerealistă și că BCE-ul va trebui să alimenteze financiar băncile, fiindcă până la urmă fragilitatea financiară există în continuare și nu poate fi ocolită. Acum, dacă uh, aici mă refer la, la eurosisteme și la sistemele de licitație al diferitelor bănci, vreau să vă spun că nu sunt de acord în continuare uh, avem uh, unele um, manifestări de tensiune în sistemul bancar. Am văzut că um, uh, situația creditelor ieftine nu um, soluționează deloc uh, problemele. Aici este vorba de câteva um, instituții, instituții financiare și nu, de, nu este vorba de sistemul bancar per total. Dar aici este o problemă de comunicare pentru Banca Centrală Europeană, fiindcă, pe de o parte, la un moment dat, bun, dacă înțelegeți raționamentul meu, rata pe care înc uh, încerc să o um, să o um, controleze prin lichidități este una, dar um, Uh, rata pe care o comunică publicului larg este rata de uh, finanțare. Deci trebuie luate în considerare ambele rate. Iată cum funcționează uh, piațele monetare și financiare acum. Situația diferă foarte mult de situația care a precedat criza financiară. Acum trebuie luate în considerare ambele rate. Aceasta este o problemă pentru cetățeni, dar și o problemă de comunicare din partea uh, BCE-ului. Și uh, aici pot apărea probleme în momentul în care cifrele vor um, uh, își vor face simțită prezența din economia reală. Ce înseamnă acest lucru? Este important sau este doar un element uh, tehnic? Da și nu. Trebuie să ne gândim la um, politica monetară în, uh, legă, în um, relație cu alte, cu alte politici. Mai am timp la dispoziție, nu așa? Uh, Aici mă refer la politica monetară standard. În momentul în care uh, rata monetară crește, pot să vă spun la ce se așteaptă piața. M-ar mira dacă ratele vor crește înainte, fiindcă uh, se va fiindcă va mai trece ce? Va mai trece ceva timp, poate că mm, nu se va întâmpla acest lucru în 2011, dar nu este lucrul cel mai important acesta. Cred că, cred că uh, sunt probleme mai importante la nivelul băncilor centrale și a acțiunilor acestora. BCE-ul nu este un organism de reglementare, dar acum va avea funcții macroprudențiale și trebuie să ne întrebăm care sunt instrumentele de care dispune o bancă centrală pentru a-și desfășura această funcție macroprudențială. Această Uh, funcție are doar un caracter de uh, avertisment și nu este obligatorie, are un caracter de analiză și Banca Centrală nu poate folosi prea multe, prea multe instrumente și uh, nu, nu, se, nu, nu există experiență în în uh, aceste două um, activități combinate. Astfel încât uh, băncile centrale vor întreba probabil cum putem să facem față acestor două dimensiuni, dar fiindcă nu avem foarte multe instrumente la dispoziție. Cel mai important uh, și un lucru foarte important în discuția noastră este legătura cu politicile fiscale. Fără îndoială, BCE-ul sprijină piețele financiare uh, Uh, guvernele și instituțiile financiare în acest context de criză, dar am văzut cât de limitat este acest de cadru, fiindcă BCE nu poate avea tranzacții pe, pe piața financiară și singurele instrumente de care se poate uh, folosi este prelungirea politicilor colaterale, care este încă folosită în cazul Greciei. Dar este foarte clar că această uh, de, separare între cele două politici reprezintă una dintre problemele fundamentale pe viitor pentru zona euro, mai ales care reprezintă o zonă foarte importantă a Europei și pe această notă aș dori să închei. Mulțumesc foarte mult! Acum uh, Hans-Peter Martin dorește să ia cuvântul. Mulțumesc! Uh, mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi. Și vreau să vă fac o solicitare. Ați putea să ne lăsați diagramele pe care ni le-ați prezentat? N-ar fi de mare folos. Și în ceea ce vește recomandările dumneavoastră. Spuneați că sistemul financiar va necesita Uh, sprijin uh, timp de 10 ani și ați spus că datoria publică va crește peste tot. Și dumneavoastră, ca și mine, că a fost uh, ziarist, vă întreb în calitate de fost ziarist, fost jurnalist, ce recomandări ne faceți nouă politicienilor pentru a convinge opinia publică că această cale este bună de urmat. Ați vorbit despre, Aust- despre Germania. Uh, Uh, eu sunt uh, austriac, dar am um, o experiență foarte bogată cu Germania. Ce credeți că trebuie făcut acum? Putem oare influența opinia publică în Germania astfel încât să înțeleagă despre ce e vorba? Fără să se naționalizeze băncile. Dacă am înțeles eu bine, aceasta ar fi concluzia privind uh, lipsa de încredere și comportamentul băncilor. Sau greșesc, mai există și alte soluții în, în Europa, în cadrul mentalității europene cu privire la naționalizarea băncilor. Vă propun să mai luăm o întrebare și după aceea uh, să răspundă invitata noastră Cred că era o întrebare adresată celui de-al doilea vorbitor. Îmi cer scuze, domnule președinte, pe scurt, pentru domnul Reichling. Avem uh, diagrama cu... Bun, haideți să vorbesc germană, poate e mai ușor. Dacă uh, mă uit la um, acest slide, uh, această scăzere de scădere de 4,4 miliarde de euro. Mm, e vorba de sumă pe care BCE-ul vrea să o retragă la sfârșitul lui iunie. Credeți că va funcționa această acțiune sau este doar o presupunere că nu se vor mai acorda um, prelungiri și dacă, um, dacă nu se va întâmpla acest lucru, care este uh, părerea dumneavoastră? Cum se vor desfășura lucrurile? Doriți să le spuneți acum? Bun. Singur, mă, uh, mă, cu, cu mare plăcere o să vă pun la dispoziție slide-urile. Uh, pe unele nu le-am prezentat, pentru că și așa am, uh, m-am întins cam mult și îmi cer scuze. Da, cum să convingem uh, opinia publică germană? Asta a fost miezul întrebării dumneavoastră, dacă nu mă înșel. Ei bine, nu cred că opinia publică germană își dă seama în ce măsură, sau poate că își dau seama, dar, dar trebuie să uh, își dea seama de ce se întâmplă cu adevărat în sistemul bancar german. Cele mai mari bănci germane, cele trei, uh, au uh, devenit actori principali în uh, sistemul um, anglosaxon și american și sunt mai agresive decât uh, băncile anglosaxone și alte bănci care caută același profit au fost tentate să pătrundă pe același teren, iar mie mi se pare că una dintre uh, chestiunile care se, pun în, în principale provocări în Germania uh, este aceeași ca în uh, Marea Britanie, Franța și Spania și mai puțin în Italia, unde sistemul bancar a devenit extraordinar de internațional și um, s-a decuplat pur și simplu de inovație și investiții la nivel intern. Deci dacă putem face acest lucru și numai dacă putem face acest lucru, uh, putem uh, să introducem uh, politici fiscale foarte conservatoare, fiindcă altfel, altfel vor fi probleme. Și am apreciat prezentarea colegii mele pentru că, iată, BCE-ul a, a luat niște acțiuni foarte neobișnuite, a, obligațiuni asigurate de bănci și așa mai departe. Vorba de măsuri extraordinare, ieșit din comun și după mine, dacă s-ar fi mișcat destul de repede, dat fiind uh, neîncrederea de pe piață, nu cred că situația ar fi atât de roz pe cât este la ora actuală. În ceea ce privește întrebările dumneavoastră, această scădere care se prezintă în graficele mele se referă la operațiunile de refinanciare pe o perioadă de 12 luni. Această operațiune este una uh, amplă, deci există unele riscuri, dar până la urmă există anumite facilități de fine-tuning uh, pe care BCE-ul le-a anunțat și care vor atenua impactul acestui eveniment. Și oricare ar fi scenariile mm, pe piață care reiesc din studiile interne ale BCE, nu cred că am putea să ne așteptăm într-un scenariu realist la o descreștere a lichidităților uh, Eh, dar nu ne vom confrunta nici cu probleme de lichidități pe viitorul, în viitorul apropiat, chiar dacă vor exista unele tensiuni eh, cu referire la unele instituții financiare, mai ales băncile grecești. Iar eh, frumusețea situației europene în ceea ce față de mm, Rezerva Federală din America este că tot ce s-a făcut, s-a făcut fără a se schimba cadrul operațional, astfel încât este foarte ușor să, să um, intri și să ieși, fără să uh, Uh, ai mai probleme. Bineînțeles, există și unele chestiuni mai delicate uh, de retragere um, a capitalului fără a crea instabilități, dezechilibre în sistemul financiar, dar dacă nu există părerea că acest sistem este foarte fragilizat, așa cum ați spus dumneavoastră până la urmă, cred că, uh, dat fiind așteptările de redresare ale economiei reale și vreau să vă spun că eu nu cred într-o recesiune de tip W, Dat fiind situația mm, majorității băncilor din Europa, cred că nu ar trebui să ne așteptăm la un asemenea scenariu. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor și eu doresc să mm, adresez două rânduri de întrebări, fiindcă vorbitorii au, fost, au, au abordat subiecte foarte diferite, care mi-au plăcut eh, ambele foarte mult. Domnule Hatton, vreau să vă întreb Uh, v-ați vorbit de faptul că avem nevoie de un o schimbare de paradigmă la nivel bancar pentru a asigura buna funcționare a instituțiilor financiare și pentru a finanța inovarea ecosistemului. Este, în mod interesant, uh, investițiile se fac uh, cu capitaluri de risc și acum prin fonduri speculative, astfel încât aș dori să știu cum vom putea încuraja um, sectorul mai ehm, tradițional al sistemului bancar să își schimbe să-și schimbe comportamentul și să dezvolte acest, această latură a ecoinovației, care îmi place foarte mult. Ar trebui să avem oare măsuri pentru a limita sistemul bancar ca, în ceea ce privește procentul din PIB-ul unei țări gazdă. Eu vin din Marea Britanie și înțeleg că avem un profil de risc foarte mare pe lângă Irlanda și Islanda, dar pe de altă parte noi suntem un centru financiar global și mă întreb dacă ar trebui să se măsoare în, în ceea ce față de ca un procent al uh, PIB-ului intern sau ca, un, sau ca procent al, al PIB-ului european. În ceea ce privește um, răspunsul la politicile de uh, gestionare financiară, este foarte interesant să vedem aceste statistici și uh, răspunsul BCE-ului prin ratele dobânzilor în, ultimii zece ani și asta față de situația rezervei federale. BCE-ul a fost acuzat foarte mult timp că um, menține ratele dobânzilor prea ridicate și în ciuda acestui fapt, uh, unele state membre ale zonei euro nu au reușit să, să scape de această bulă a activelor. Poate că uh, acest instrument este unul prea brutal și ar trebui să mai adăugăm și alte măsuri suplimentare. Ca și statele membre din afara Uh, fără zone euro, ar trebui acum să acceptăm solicitări de cap, uh, cerințe de capital și să solicităm uh, creșterea ratei dobânzilor, ratelor dobânzilor în momentul în care avem o situație de dezvoltare economică și um, BCE-ul ar trebui, BCE-ul ar trebui să gestioneze un sistem de stabilitate uh, Eh, și nu neapărat un sistem care să favorizeze dezvoltarea, așa cum eh, se sugera. Eh, vă rog să răspundeți acum, domnule Hatton. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. După părerea mea, cred că cred că trebuie să avem un sistem, o soluție pentru secolul 21, un sistem inovator Stefani um, a făcut distinția între anumite instrumente derivate într-o întrebare anterioară și cred că cred că a, întrebarea care a fost pusă este una greșită. Întrebarea nu este ce cred bancherii că ar fi o structură de reglementare potrivită pentru ei. Eu cred că întrebarea care ar trebui să se pună, întrebarea de testare, este ce vrem să facă băncile. Și în momentul în care ne hotărâm uh, uh, ce trebuie să facă băncile, atunci facem, construim infrastructura, structura potrivită pentru uh, acest lucru. Dar uh, ratele de profit uh, la nivel bancar uh, au crescut foarte mult, așa cum v-am arătat, și, dar și remunerarea personală. Nu înțeleg de ce se, ce se urmărește, ce se încearcă să se facă aici. Iar eu cred că și că avem nevoie de un sistem nou și sunt de acord cu Andrew Holding, care este directorul executiv al uh, Băncii Angliei și care la Hong Kong acum două săptămâni a spus că ar trebui să se dezmembreze aceste mari bani, ma, uh, bănci, bănci mari, iar Parlamentul European ar trebui să se gândească la acest moment de, de dezmembrare și uh, Trebuie să ne dăm seama că aceste bănci mari nu au nicio funcție economică anume și nu sprijină inovația și investițiile la nivel european. Aceasta este o mare problemă. Uh, până la urmă, o asemenea situație nu ar fi chiar sfârșitul lumii. Cred că trebuie să ne punem niște întrebări foarte grele. Doamnă, vă rog, puteți să răspundeți. Da, așa cum ați spus BCE-ul a fost criticat înainte de criză, mai ales uh, în 2003-2004, din cauza faptului că ratele dobânzii erau foarte mari, chiar dacă atunci deflația era pericolul. Acestea erau îngrijorările rezerve federale. Bun, în afară de acest subiect care necesită o discuție separată, E adevărat, iar acest lucru este relevant pentru Uniunea Europeană, că pentru aceeași rată a dobânzii nominală, o țară care are inflație crescută, fie pentru că încerca să eh, ajungă alte țări din urmă, fie că mm, avea o creștere mai mare, avea o, o rată a dobânzii eh, reală mai eh, mică și aici mm, este cazul Irlandei și Spaniei. Întrebarea este, avem uh, o soluție valabilă pentru uh, valabilă la nivel universal? la nivelul zonei euro sau trebuie să luăm fiecare țară în parte și să vedem care sunt problemele cu care se confruntă? Eu cred că rata dobânzii poate să soluționeze numai un grup răsâns de probleme, nu pe toate, nu, nu este instrumentul uh, panaceu. Eu cred că uh, o, o rată a dobânzii compatibilă cu ratele dobânzii reale în uh, diverse țări uh, Asta dacă avem, regul, dacă avem uh, legislația necesară în vigoare și sperăm că ne îndreptăm către un organism de reglementare european, asta nu înseamnă că instituțiile financiare din uh, diferite țări nu, nu trebuie, să, că nu trebuie să se țină cont de caracteristicile specifice ale, ale țărilor. Aici, pentru a se evita reciproc reciprocitatea, trebuie să se ia în, um, să se aibă în vedere cazul fiecarei țări, cum este Spania, de pildă. În ceea ce privește viitorul ratei dobânzilor pentru stabilitatea financiară și pentru piesele financiare, iată cum am interpretat eu a doua întrebare pe care mi-ați adresat-o, cred că uh, rata dobânzii trebuie uh, să fie instrumentul pentru controlarea inflației. Poate că totuși ar fi periculos, fiindcă uh, Uh, fiindcă în secolul acesta am reușit să înfrângem inflația, dar ar trebui să-i mai adăugăm și alte măsuri um, caracterul macroprudențial al BCE-ului, așa cum am spus deja, dar acesta este un, uh, un teritoriu virgin uh, care nece- și iată de ce în toate aceste soluții necesită un, un proces amplu de reflexie din partea noastră. Mr. Hutton has to leave us now to catch it. Din păcate, domnul Hutton trebuie să ne părăsească uh, pentru că dacă nu pierde trenul. Deci, uh, următoarele două întrebări se vor adresa doamnei Reichen. Dau cuvântul Elizei și lui Pervanș, dar pe scurt, pentru că uh, deja am depășit timpul alocat. A, nu mai sunt întrebări. Da, nu, ba nu, Eliza. Bine, o întrebare foarte scurtă. Mulțumim uh, pentru participare și prezentare universitar, provenind din mediul universitar, aș vrea să intrați mai în detaliu. Avem o țintă, inflația, și un instrument care se pre- presupune că va impulsiona economia, rata dobânzii în timpuri de creștere lentă. Pe perioada acestei crize ne-am îndepărtat atât de mandat și de reguli, cât și de rezolvarea reală a problemei. Și îmi amintesc că a fost o perioadă în care uh, rata dobânzii scădea deja. Uh, rata, mă scuzați, rata creșterii scădea și rata dobânzii creștea. Deci ce lecții putem trage din uh, uh trecut? Și în legătură cu mandatul BCE, ce politică monetară, de ce politică monetară dispunem? Uh, și nimeni nu a vorbit despre rolul pactului de eh, stabilitate și creștere pentru relansarea creșterii. Aș dori să mă întorc la prima întrebare. Oare sistemul financiar este cu adevărat pregătit să alimenteze economia? cu obiective contraciclice, pentru că, până la urmă, asta e esența problemei. Dar acestea fiind spuse, sunt de acord că pe termen scurt activitatea ECB a fost foarte bună, Băncii Centrale Europene a fost foarte bună, dar noi trebuie să privim pe termen mediu și lung. E vorba de un instrument care să nu fie doar pe termen scurt și care să se ocupe și de creșterea economiei. Acesta este cadrul în care, pe care aș dori să respectați puțin. Mulțumesc. Da, o întrebare foarte complexă. Doream doar să repet uh, ce am spus adineauri. Uh, fiecare trebuie să-și asume răspunderea. Băncile centrale, sigur, uh, care se ocupe mai mult de inflație. Există o întrebare care n-a primit încă răspuns. Dacă ne-am concentrat excesiv pe inflație din cauza problemelor de instabilitate financiară, asta este o discuție. Și cealaltă se referă la creștere și rolul pactului de stabilitate în creștere economică. Dar cred că nu ar trebui să punem această întrebare băncilor centrale, și față de cadru, tratatul, mai ales uh, când vedem ce s-a întâmplat cu Grecia. Și să ne uităm la ce s-a întâmplat cu zona euro, faptul că nu a avut succes în a rezolva problemele pe termen lung, tehnologia, inovația și așa mai departe. Nu ăsta e rolul uh, băncii centrale. e rolul uh, pe care trebuie să și-l asume fiecare guvern în parte. Putem să ne gândim dacă tratatul și cadrul, interacțiunea dintre politică și economie facilitează, uh, este un instrument de facilitare sau un obstacol. Eu aș spune că este un, important, este un uh, moment important, pentru că Banca Centrală Europeană are o atitudine deschisă în a susține sistemul financiar prin uh, politici de lichidități colaterale și așa mai departe, dar este constrânsă de tratat să acționeze așa cum acționează. Și în perioada de criză, uh, legătura între politicile uh, monetare fiscale este foarte strânsă. Deci, întrebarea este dacă putem să mai avem astfel de politică fără a, fără o mai bună coordonare fiscală. Mm, răspunsul cred că este negativ. Bine, cu asta deschidem o altă discuție, deci uh, vă, mă uh, limitez la răspunde întrebării dumneavoastră, dar asta ar fi opinia mea. Și cred că regulile tratatului ar trebui schimbate în acest caz. Mulțumim! Cu asta am încheiat uh, prima rundă de uh, intervenții și uh, solicit invitațiilor pentru a doua rundă de discuție să mi se alăture la prezidiu. Mulțumesc invitațiilor pentru contribuție și pentru timpul acordat. Thank you very much. If you want to stay, please, you're welcome. If you have to leave, uh, but you should, if, if you want to stay, I think you should take All right, so we have uh, here now as panelist. Uh... Acum uh, avem alături de noi pe doamna Joa Rodriguez de la Universitatea din Institutul Universitar din Lisabona și doamna Nicola fuchs schündel de la Universitatea Goethe din Frankfurt. După cum am mai spus, uh, cv domnilor lor uh, le aveți deja în față, deci nu le prezint mai în detaliu decât atât și dau cuvântul imediat doamnei Rodriguez. So many thanks. Mulțumesc. Uh, da, aveți deja diapozitivele, prezentarea mea în PowerPoint și voi vorbi despre modul în care Europa poate crea locuri de muncă. Uh, prezentarea mea are patru puncte principale. Sfera uh, acestei provocări a ocupării în Europa. A, a, al doilea element, unde sunt zonele în care se pot crea locuri de muncă. În al treilea rând, o propunere de a crea noi locuri de muncă și în al patrulea rând, priorități politice pentru că această propunere să poată fi uh, posibilă și credibilă. Voi începe cu sfera de aplicare a acestei provocări uh, în domeniul ocupării cu care ne ocupăm. Uh, avem două probleme diferite aici. În primul rând, ceea ce putem numi uh, șomajul uh, legat de recesiune. În uh, termeni generali, putem să ne gândim la o cifră, e vorba de 10 milioane de locuri de muncă. Practic, am putea crea mai mult de 10 milioane de locuri de muncă între 2005 și 2008 sau puteau fi create înaintea crizei și acum pierdem aceste uh, potențiale 10 milioane de locuri de muncă. Asta se întâmplă la ora actuală. Și uh, rata șomajului este undeva la 10%. Iată, o problemă serioasă. Însă avem o a doua problemă câteodată uh, nemenționat în dejun, și anume riscul unui șomaj structural. Deoarece structura locurilor de muncă în Europa uh, se transformă foarte rapid și ne îndreptăm spre o economie bazată pe cunoștințe, deci creăm uh, locuri de muncă Eh, în care lucrătorii mânar eh, calificați eh, nu își mai găsesc locul. Deci trebuie să rezolvăm a doua problemă. A doua problemă pe care am menționat-o aici. Mm, trebuie să ne gândim la altă cifră, și anume 70 de milioane de locuri de muncă. Sunt disponibile și nu vorbesc despre uh, <laughs> locuri de muncă neto, ci uh, potențiale. Însă, din păcate, nu sunt de ajuns pentru cei care în următorii ani își vor căuta uh, de lucru. Însă avem două probleme. Recesiune în uh, ocupare și un șomaj structural. În primul rând aș dori să spun că mixul politic din trecut a a dat greș în încercarea de a rezolva problema actuală a șomajului, pentru că mixul politic din trecut uh, se baza pe două idei principale. A atrage mai multe femei sau tineri, uh, a menține uh, nivelul de ocupare și a dezvolta flexi securitatea. Ce spun eu este că aceste măsuri nu vor fi îndeajuns pentru a rezolva problema actuală a șomajului și pentru a activa uh, uh, oferta de locuri de muncă, și trebuie să activăm cererea. Uh, pentru asta este nevoie de uh, politici macroeconomice, macrostructurale, un sistem activ de învățare de-a lungul întregii vieți. Așadar, trebuie să ne reorientăm uh, prioritățile politice, lucru foarte relevant acum, pentru că, după cum dumneavoastră știți foarte bine, pregătim actualmente strategia pentru următorii 10 ani la nivelul întregii Uniuni Europene, uh, strategia UE 2020, deci este exact momentul potrivit pentru a discuta aceste priorități. Acum ați putea întreba, în ce domenii s-ar putea crea aceste locuri de muncă despre care vorbesc. Există potențial pentru patru domenii. Uh, piețe globale în uh, uh, țările curse de dezvoltare și țările dezvoltate. Sigur, dar asta cum depinde de redresarea la nivel global. Apoi, pe piețele europene, acestea ar putea să ofere oportunități, dar asta din nou depinde de redresarea economiei din Uniunea Europeană și de capacitatea Uniunii Economice și Monetare de a coordina politici uh, adecvate noi situații, deci sunt multe recunoscute. Un al treilea uh, domeniu potențial pentru crearea de locuri de muncă Uh, se referă la provocări uh, la nivelul societății. Deci, promovarea energiilor regenerabile, dar sigur și dezvoltarea sistemului de sănătate, servicii mai bune, uh, servicii mai bune și în domeniul afacerilor, astea sunt doar câteva exemple. Și, în final, un al patrulea domeniu, locurile de muncă ce pot fi create în legătură cu noi produse și noi servicii. Procesul de inovație se concentrează în produse și servicii, avem o posibilitate să creăm mai multe locuri de muncă și uh, locuri de muncă mai bune. Acestea ar fi așadar posibilitățile, dar eu mă refer doar la potențial. Sigur, astea toate depind de multe necunoscute, după cum spuneam. Pe acest fundal uh, am trei propuneri concrete care cred eu că s-ar potrivi foarte bine strategia UE 2020. După cum știți, această strategie uh, își dorește să pregătească Uniunea Europeană uh, pentru o economie mai ecologică, mai inteligentă și o societate care să includă pe, to- pe toți membrii săi. Eu spun că putem și ar trebui să creăm mai multe locuri de muncă și să formăm mai mulți oameni tocmai pentru aceste scopuri, pentru o economie mai ecologică, mai inteligentă și pentru o economie mai socială. Câteva exemple. Dacă vorbim de economie mai ecologică, putem să ne gândim la noi surse de energie. Dar, de asemenea, la promovarea unor locuințe mai ecologice și unor, unor moduri de transport mai ecologice, pentru că știm că trebuie să schimbăm modul în care consumăm și producem. Dacă e să mă refer la o economie mai inteligentă, ă, avem uh, toate indiciile că noi dispunem de un uh, important potențial de a crea locuri de muncă în industriile creative, în afaceri, în servicii legate de afaceri și sigur că este un domeniu în care Europa a creat deja multe lucruri de muncă înaintea crizei și ar putea să facă din nou acest lucru dacă sunt îndeplinite condițiile necesare. Și în final, al treilea, al treilea domeniu, o societate care se include pe toți membrii acesteia. Aici posibilitățile depind de sistemul de sănătate, de pe îngrijirea copiilor, îngrijirea personală și toate uh, cele legate de domeniul educației. Din nou, sunt domenii în care Europa are potențialul de a crea mai multe locuri de muncă. Iar acum uh, metoda pentru a realiza acest lucru. Uh, would require E bine, ar trebui să utilizăm parteneriatele pentru inovație și crearea de locuri de muncă. Asta înseamnă să aducem la oaltă inovația ca principalul motor pentru a crea locuri de muncă, cu educația de-a lungul întregii vieți pentru a avea competențele necesare, o conexie centrală care trebuie realizată și nu se prea face asta până în momentul actual la uh, nivel european. Ce sugerez eu? Ei bine, pentru a susține aceste parteneriate ar trebui să avem un nou impuls în politici de inovație și industriale, pentru că uh, elementul care lipsește de aici, în primul rând, la nivel european, este că acum dispunem, într-adevăr, de multe instrumente în politicile la nivel industrial, de inovație, de cercetare, însă problema e că acestea nu sunt conectate. E dacă ne gândim doar la exemplu industriei producătoare de autovehicule. Acolo, într-adevăr, dispunem de multe instrumente pentru a rezolva problemele acestui sector, dar nu sunt conectate. Deci eu una propun o platformă sau platforme europene pentru politici industriale care să pună în comun aceste instrumente. Asta la nivel național, regional ar trebui deci, să uh, uh, avem aceste parteneriate pentru inovație și crearea de locuri de muncă. Asta înseamnă că inovația nu ar trebui gândită ca o politică pentru care să se adreseze unei elite de companii sau de persoane, ci să includă pe toată lumea. Uh, din nou, un element care până acum lipsește. Asta, bine, depinde de deciziile care trebuie luate pentru strategia 2020. Ar trebui să avansăm cu învățarea pe parcursul întregii vieți, învățarea permanentă și propunerea mea în acest sens este că miza este nu doar ridica nivelul de educație, ci de a mări procentul de cetățeni europeni cu diplome universitare sau diplome de liceu, ci să aibă și calificările adecvate, ceea ce înseamnă să existe un sistem mai uh, eficient de învățare permanentă. Lucrăm acum cu o propunere care se cheamă Noi calificări pentru noi locuri de muncă. Această inițiativă cere în esență să se identifice locurile de muncă sau profesiunile viitorului, cerințele de calificare pentru a evalua fiecare persoană care vrea să progreseze pe plan profesional, să-i instruim, să le dăm șanse reale de instruire. Până în prezent, ne aflăm sub nivelul necesar. E nevoie de un adevărat sistem european de educație permanentă care să ofere oportunități personale și pentru sistemul de tip Erasmus. Suntem foarte departe încă. Știți că până în prezent doar 1% dintre tineri au șanse reale de a avea acces la Erasmus. Un ultim lucru pe care vreau să-l spun se referă la instrumentele financiare. Tot din cele pe care le-am propus va fi posibil numai dacă putem să dezvoltăm noi instrumente financiare și acesta este ultimul element din această prezentare. Dacă ne gândim la provocarea cu care ne confruntăm legată de ocuparea forței de muncă, e nevoie, în primul rând, de o politică macroeconomică adecvată. Aici ne aflăm la o răscruce. Pe de o parte, Ecofin nu se îndreaptă în direcția strategii de ieșire din criză, dând uh, prioritate aspectelor fiscale. Pe de altă parte, avem Consiliul European care a spus la ultima întâlnire din martie că stimulenții fiscali n-ar trebui să fie retrași decât dacă avem siguranță în ce privește redresarea economică. Deci există o oarecare tensiune aici. Din perspectiva mea, n-ar trebui retrase stimulentele fiscale decât dacă există o revigorare a creării locurilor de muncă. Acesta ar trebui să fie criteriul principal. Un al doilea aspect important să ne asigurăm că există o coordonare a politicilor economice și pentru consolidare fiscală și pentru promovarea creșterii economice, ceea ce înseamnă coordonarea politicii bugetare și fiscale despre economia ecologică și inteligentă. Suntem încă departe de o astfel de coordonare. În fine, ar trebui de asemenea să elaborăm noi instrumente financiare Mă refer nu doar la o mai bună utilizare a fondurilor structurale sau instrumentelor băncii europene de investiții. Și aici încă mai e loc de îmbunătățire, de progres, dar mă refer și la nevoia de a ne gândi la noi instrumente, cum ar fi euroobligațiunile. Și, în special, să ne asigurăm că sistemul nostru financiar este reformat pentru a sprijini creșterea investițiile și crearea de locuri de muncă. Și aici o să mă opresc cu această prezentare, făcând o legătură cu cele spuse la primul grup de lucru, în special de Stephanie Griffith-Jones. Trebuie să reformăm sistemul financiar tocmai pentru a ne asigura că resursele vor exista pentru a sprijini creșterea și locurile de muncă, dar și tranziția spre o economie mai inteligentă și mai ecologică. Mulțumesc! Mulțumim! Acum urmează Nicola Fuchs Schündel. Mulțumesc foarte mult! O să mă refer în special la rolul incertitudinii în redresarea economică, pentru că e un domeniu care mi se pare foarte important, unde nu știm mare lucru despre rolul pe care îl poate juca politica și apoi o să mă refer puțin și la strategii pe termen mai îndelungat și la crearea de creștere economică în Europa. Cred că e clar că sunt două chestiuni cheie în strategia de ieșire din criza actuală. Cum să creștem cererea și cum să evităm o redresare economică fără locuri de muncă, la care să referi și colegii. Eu o să mă refer la rolul incertitudinii în ambele direcții. Destul de clar că actuala criză economică a fost uh, caracterizată de o lipsă de cerere și am văzut multe măsuri de politică fiscală urmări recomandarea că guvernul ar trebui să crească cererea pe perioada de criză și aceste politici au destul de mare succes, conform teoriei keynesiene. Urmând discuția, dacă cererea lipsește, în special în anumite țări, cu excedente de cont curent. Vreau să prezint niște dovezi în acest sens. Dacă ne uităm la dezechilibrele în contul curent în țările europene, vedem că Germania este o țară cu cel mai mare excedent de cont curent, iar cea locală a rămas în urmă. E un excedent uh, mult mai mare față de restul lumii sau numai față de celelalte state membre ale Uniunii Europene un grafic similar cu, cu balanța comercială în Uniunea Europeană și ponderea în PIB, nu știu dacă vedeți acolo, vedeți acolo cel mai mare excedent pentru țările de jos față de PIB, procentul Germaniei față de PIB nu mai e atât de mare. Sunt unele țări care se luptă cu deficite de cont curent, altele cu excedente și s-ar putea mări cererea pe plan local. Cum să mărim cererea? Să ne gândim că creșterea economică se reia, încă din acest an cresc și salariile, ar trebui să ne gândim că în mod automat va crește și cererea. Cred că ar trebui să fim foarte precauți nu dispunem de multe studii. Vreau să vă arăt un studiu universitar care vine din legea stimulării fiscale din 2008, unde s-au dat astfel de ajutoare a gospodăriilor. Erau întrebări ce au făcut cu banii pe care au primit, cum i-au cheltuit. S-a făcut o anchetă. Doar 20% din gospodării au spus că i-au cheltuit în special au chestii. În perioade de criză, majoritatea gospodilor care primesc bani eh, decid să economisească sau să plătească din datorii. E o altă formă de economisire. Ceva și mai surprinzător în acest studiu, nu știu dacă vedeți ceva pe ecran sau nu, mai ales gospodăriile mai în vârstă și mai bogate spun că o să cheltuiască bani. De obicei ne gândim că dacă vrei să crești cerere, trebuie să dai bani eh, tinerilor și celor săraci. Și mm, cei care sunt strâmtorați, dar aici vedeți că dovezile sunt uh, contrare. Ce se întâmplă? Cred că incertitudinea are un rol important. În propriile studii am văzut că motivul de economisire pentru autoasigurare împotriva unor fluctuații mari de venit e un motiv foarte important. Ce s-a întâmplat în această criză este clar că incertitudinea pentru gospodărie a crescut, ceea ce e adevărat mai ales pentru gospodăriile tinerilor și pentru cele sărace, pentru că multe locuri de muncă pierdute erau exact cele ocupate de cei săraci. Deci rata șomajului a crescut și o incertitudine generală cum se va produce recuperarea. În ce formă va dura mai mult până economia <clears throat> își trăia vântul sau nu. Cât timp există incertitudinea, chiar dacă PIB-ul și salariile încep să crească, nu e clar că și uh, cererea va crește. Un alt element de incertitudine, mai mult o chestiune de comportament, chestiunea încrederii. Sunt multe studii care, atât la nivel macro cât și micro, încrederea e foarte importantă. Cei care sunt în credere primesc uh, salarii sau venituri mai mari. Aici e un grafic care vă arată relația dintre încredere și PIB. Țările cu nivel mai mare de încredere au și un PIB mai ridicat. Încrederea e foarte importantă. Țările care se, au încredere între ele au un volum mai mare de comerț. Ce auzim în permanență acum este că criza a distrus încrederea în sistemul economic și o nouă trăsătură a acestei crize dacă o comparăm cu recesiuni din trecut. Nu cred că știm foarte bine la ce va duce în ce privește comportamentul gospodărilor. A distrus încrederea între oameni și interacțiunea economică. Este clar că preferințele oamenilor și comportamentul lor e determinat în mare măsură de experiența economică de care dispun ceea ce e valabil pentru experiența îndelungată. Arată că, de exemplu, persoanele din fosta RDG sunt influențați de experiența vieții în regimul comunist, în preferințele economice, dar e valabil și pentru experiența pe termen scurt. Alte studii arată experiența indivizilor cu piețele financiare, bune sau proaste, influențate în mare măsură disponibilitatea de a-și asuma riscuri financiare. Consecințele economice ale acestei distrugeri a încrederii sunt încă destul de neclare. Un al doilea lucru la care vreau să mă refer, dacă trebuie să ne temem de o recuperare, de o redesea economică fără locuri de muncă. După ultimele două recesiuni în SUA, PIB-ul se redresa, dura încă mult până când uh, se redresa și creșterea de locuri de muncă. În 2001 în SUA a fost nevoie de 2 ani și jumătate până când numărul de locuri de muncă a fost la același nivel cu cel de dinainte de recesiune, un element pe care dorim să-l evităm. Există teorii diferite cu la ce a dus la această redresare economică fără locuri de muncă SUA, viteza mărită a realocării sectoriale, Altă teorie a spus că aceste recesiuni au fost relativ scurte și superficiale, nu s-au creat noi locuri de muncă, ci s-a extins programul de lucru, deci n-ar trebui să fim prea îngrijorați în actuala recesiune care n-a fost nici scurtă, nici superficială. E o altă teorie care spune că redresarea afară locuri de muncă e determinată de incertitudinea sporită în domeniul afacerilor, care uh, favorizează strategia de a aștepta să vadă ce se întâmple și nu de a crea noi locuri de muncă un alt grafic de dovezi universitare că există un efect negativ al incertitudinii asupra producției, care poate dura destul de mult timp. Ce se întâmplă cu incertitudinea? În ce s-a întâmplat în actuala criză? E un index din Germania de la IFO, încrederea în domeniul afacerilor. Linia albastră se referă la diverse măsuri de incertitudine și vedeți că la sfârșitul graficului e foarte clar că incertitudinea a crescut foarte mult în această criză și o incertitudine a firmelor, direcția în care o să meargă economia, cum o să se dezvolte propria afacere, pozitiv sau negativ. În concluzie, la această parte, aș vrea să spun că incertitudinea și încrederea sunt caracteristici psihologice foarte importante care pot avea un impact economic real încă nu e foarte clar ce, politica, ce poate să facă politica pentru a mări certitudinea și încrederea. Când mă gândesc la criza actuală, cred că unele măsuri ar trebui să reiasă foarte clar. Tot ce crește incertitudinea pentru firme și gospodării ar trebui să fie evitat. Majoritatea colegilor au făcut aluzie la acest lucru. O strategie mai lentă de ieșire din criză în ce privește cum să se elimine treptat politici fiscale și monetare, e ceva important, astfel încât uh, firmele și gospodăriile să aibă încredere în aceste politici pentru a putea să continue până când economia se revigorează. Și în fine, cred că e nevoie de o anumită coordonare pe plan european care ar ajuta pentru că ar da un cadru clar care sunt obiectivele și politicile comune care pot călăuzi modelele de afaceri. Încă două minute despre strategia pe termen îndelungat. Sunt de acord cu colegii care au vorbit aici că în ce privește strategia pe termen îndelungat, Europa ar trebui să concentreze pe avantajele sale concurențiale și Europa este o economie cu calificări foarte înalte. Cercetarea, dezvoltarea, creșterea calificărilor, ar trebui să ne concentrăm pe educație dacă ne uităm la cheltuielile pe cercetare și dezvoltare în statele membre ale UE, vedeți mari diferențe și că este sub cei 3% ca obiectiv dorit de Comisia Europeană pentru anul 2020 și să arăt că nu toate cheltuielile pe cercetare dezvoltare seamănă între ele Trebuie să ne mai gândim cum să efectuăm aceste activități de cercetare-dezvoltare. Cred că tehnologiile verzi ar trebui să joace un rol important. Există un avantaj concurențial. Mișcarea ecologică e mai avansată în Europa decât pe orice alt continent de pe mapa mondă, dar cred că devine tot mai important în SUA și va deveni și mai important în economii emergente, cum ar fi China și India. Dacă putem furniza tehnologia acolo, ar fi șanse bune de creștere. În fine, un grafic legat de cheltuielile în învățământ. Vedeți linia albastră, cheltuielile ca procent din PIB în statele membre și pe alb, cu comparații cu SUA și Elveția, se cheltuiește mai mult pe învățământ. Dar nu e vorba doar de bani la care să ne gândim, ci la modul în care se cheltuiesc banii. Cum cheltuim banii pe educație, pe învățământ? O ultimă observație, cel puțin în Germania, știu că peste jumătate dintre studenți sunt femei, dar apoi ele rămân în urmă pe piața forței de muncă. Există un profil nu doar personal, ci și social, dacă am putea păstra femeile de înaltă calificare pe piața muncii. Aici vedem participarea femeilor pe piața muncii în diverse state membre, sub 75%, așa cum ar dori să vadă Comisia în raportul Europa 2020, mai ales uh, sunt rămâne în urmă la femeile care au copii cu vârsta între 3 și 5 ani și mai mic. Mai e mult loc de a utiliza resursele existente în societate, atrăgând femeile pe piața muncii. Ce poate face politica și mă gândesc la ce poate să facă Uniunea Europeană și rolul Parlamentului, cred că e clar că o politică europeană coordonată va fi de ajutor în anumite domenii unde e vorba de integrare. Am auzit azi mult despre piețe financiare, reglementarea piețelor. O politică europeană coordonată ar trebui să contribuie la reintegrare integrarea pe piața muncii, care încă este destul de scăzută în Europa, având în vedere că, în principiu, avem uh, libera circulație a forței de muncă. Altceva ce s-ar putea face, să ne uităm la cele mai bune practici. Participarea forței de muncă feminine, a femeilor mame. Putem ajunge la concluzii interesante și să trecem la acțiuni pe plan european. Un alt aspect important menționat deja, inovația, cum să creăm un cadru care să stimuleze inițiativele personale, e o chestiune dificilă și ar trebui să fie clar că trebuie făcut multe lucruri pe plan regional, coordonarea nu ajută întotdeauna. În general, cred că e mult spațiu de politică pe plan european. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum invit pe colegii care doresc eventual să pună întrebări. Liza mai. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult ambilor vorbitori. Vreau să vă spun că am fost uh, pur și simplu uluită de graficele prezentate de ultima uh, în ultima prezentare și aș vrea să ne mai prezentați o dată ultimul grafic, fiindcă merită într-adevăr să-l mai vedem o dată. The graph, not, not the, yes, yes. I think, I think this is really... Mulțumesc foarte mult. Iată, ceva extraordinar. Trebuie să să ne uităm cu atenție la el. Fiindcă iată ce se întâmplă. Prima oară când l-am uh, văzut, am crezut că e vorba de China, această linie lungă. De fapt, este vorba de surplusul Germaniei. Trebuie să vorbim despre acest lucru, fiindcă în momentul în care avem o creștere atât de mică la nivel european, trebuie să avem foarte mare grijă, fiindcă această creștere foarte redusă și supraconcentrarea exporturilor în, pe piața internă, iar țările își vând una alteia, fac export una cu alta, iar până la urmă ajungem la o concurență feroce. Până la urmă, creăm un model european de surplus din partea Germaniei și economiilor din nordul Europei și avem și ne confruntăm cu o de deficit de la celelalte economii. Și trebuie să soluționăm această problemă, fiindcă aici este vorba de încredere în Europa, în modelul european și devine un, o ecuație cu rezultat zero. Nu vreau să dau vina pe nimeni. Trebuie pur și simplu să tragem niște învățăminte. Fiindcă dacă ne gândim aici și la diferența de PIB pe cap de locuitor uh, în uh, diversele economii și dacă ne dăm seama că uh, an de an reproducem acest model și dacă pe deasupra luăm și pactul de stabilitate și de creștere, atunci ajungem într-o situație explozivă la nivel european. Și iată de ce am pus accent pe modul în care putem avea creștere durabilă la nivel de mediu înconjurător, de creare de locuri de muncă, dar trebuie să găsim o soluție. Iar acest salt de la situația macroeconomică de acum la un alt nivel de creștere este principala chestiune. Cu o creștere de 1% la nivel general și un dezechilibru în ceea ce privește creșterea națională, vom avea șomaj de 1%, uh, deci la avem creștere de 1% și o creștere de peste 2% creează locuri de muncă. Până nu soluționăm această problemă, nu putem să facem nimic altceva. Dar cum, cum soluționăm această problemă? Cum creăm creștere? Dar să nu uităm că ne aflăm într-o lume globalizată. Și vreau să vorbesc aici despre prezentarea Mariei Joao. Cum poate, creșterea, cum poate crește Europa într-o economie globalizată? termin imediat. Aici vorbim despre strategia 2020. În această strategie există câteva noutăți, dar și lucruri mai vechi. Noutatea este că avem o agendă economică externă în ceea ce privește restul lumii. Avem nevoie de creșterea de pe celelalte piețe, altfel rămânem blocați la o creștere de 1% în următorii 3-4 ani și s-ar putea ca șomajul să fie o problemă foarte gravă la nivel intern. În al doilea rând, ne confruntăm cu problema politicii industriale. Aici trebuie să punem în context această chestiune. Mai avem un aspect de care nu ne-am ocupat. Este unul cu o dublă dimensiune. În primul rând este vorba de instrumente pentru operarea schimbării, pentru punerea în aplicare a strategiei și, în al doilea rând, este vorba despre convergență. Aceste lucruri sunt foarte importante în momentul în care ne ocupăm de aspectele legate de agenda de la Lisabona. Acestea nu pot fi competitive, altfel nu, că altfel nu facem decât să accentuăm dezechilibrele. Îmi pare rău că am depășit timpul de vorbire, dar voiam să fie totul foarte limpede. Înainte de a da cuvântul următorilor vorbitori, aș dori să vă rog uh, să nu um, treceți cu vederea alte slide-uri. Alte, uh, ni s-a prezentat uh, în alt uh, slide situația uh, Olandei, care iată era foarte similară cu cea a Germaniei și în alte slide-uri uh, Situația Germaniei era total diferită. Ar fi greșit să, izolă, să luăm un caz izolat doar, acest, doar al acestui uh, slide, fiindcă trebuie să privim lucrurile în context, să relativizăm. Într-adevăr, spunea doamna Ferreira, trebuie să relativizăm, dar dacă dacă calculăm deficitul comercial în um, relație cu PIB-ul, atunci uh, e, atunci duplicăm uh, această chestiune. Dacă avem un PIB mare, atunci... Bun, dar eu nu vreau să dau argumente aici împotriva cuiva. Trebuie tre- să ne concentrăm pe piața internă și uh, să, nu, să evităm o situație în care unii au de câștigat și alții au de pierdut. Dacă îmi permite să intervin, în primul rând aș dori să, să spun același lucru Trebuie să ne gândim la două lucruri. Dimensiunea absolută contează, bine, bineînțeles, fiindcă o țară mare are Uh, are situații diferite decât țările mai mici, dar uh, dacă ne uităm la acest grafic care ne arată ponderea PIB-ului în procent și uh, bilanțul, finan- bilanțul comercial, balanța comercială față de alte țări, vom vedea că surplusul comercial al Germaniei este destul de mic, de numai 5%. Este unul semnificativ, dar nu este revoltător. Nu este unul care se compare cu China, de pildă. Deci, Uh, nu știu dacă avem o, neapărat o, o politică aici legată de dimensiunea țărilor. Bineînțeles că, uh, ne, că adesea este bine să avem un uh, surplus comercial și în alte perioade este de preferat un deficit bugetar. Un deficit bugetar poate să nu fie un lucru rău întotdeauna, dar sunt uh, de acord că există un caracter heterogen. Există în unele țări care se confruntă cu deficit și altele cu surplus. Iată de ce este greu să avem o politică armonizată la nivel european pentru toate țările. Iată, de, iată deci acest lucru reprezintă o provocare pentru dumneavoastră dacă aveți situație heterogenă la nivelul statelor membre, dar vreau să vă spun că nu consider că acesta este zero-sum game, o ecuație cu rezultat zero. Toată lumea are de câștigat de pe urma comerțului și uh, vor exista perioade în care țările exportă mai mult decât importă și invers. Aveți dreptate că această situație uh, um, există de ceva timp, ar trebui să ne gândim ce înseamnă acest lucru și te putem face, dacă este durabilă sau nu, dar până la urmă nu este o catastrofă, după părerea mea. Dar, într-adevăr, reprezintă o provocare în ceea ce privește coordonarea politicilor la nivel european. Este o chestiune crucială, iar uh, părerea mea privind strategia 2020 în forma sa actuală, fiindcă, iată, există discuții în desfășurare la nivelul instituțiilor europene privind această strategie, este următoarea. Dacă ne întrebăm uh, cum ne putem asigura că această strategie va fi mai eficientă decât strategia de la Lisabona, trăgându-ne învățăminte de, de la, din strategia de la Lisabona. Deocamdată, cu propunerile pe care le avem uh, Părerea mea este că nu avem la dispoziție instrumente pentru a rezolva două probleme. Una este accelerarea tranziției către o economie inteligentă și ecologică în care se pună mai mult accent pe incluziune, care necesită instrumente mai puternice, instrumente politice și financiare. Dar acum ne confruntăm și cu a doua problemă, <laughs> care este uh, această uh, problema a deprecierii în sânul Uniunii Europene, astfel încât noi, am treb- noi ar trebui să identificăm, identificăm instrumentele care să aducă mai multă convergență către aceste scopuri comune. Dacă dorim să, ne, să ajungem la o economie uh, așa cum am descris-o mai devreme, avem nevoie de instrumente de convergență concluziile ultimului Consiliu European cred că sunt uh, grăitoare în acest sens. Um, s-a vorbit despre convergență, s-a adăugat cuvântul convergență în ultima zi a Consiliului European. Iar acum noi trebuie să definim uh, un cadru pentru supravegherea multilaterală și pentru prima oară nu trebuie să luăm în considerare numai deficitul Uh, și creșterea, dar și uh, echilibrul, uh, dar și balanțele, balanțele financiare, balanța contului curent, bilanțul contului curent, dar și ocuparea forței de muncă. Deci avem nevoie de un cadru mai cuprinzător pentru a monitoriza situația internă la nivel, la nivel european. Thank you very much. Mulțumesc. Cred că principalul activ al Europei sunt piețele interne și nimeni nu a menționat rolul unui asemenea instrument pentru a ajunge la creștere economică. Nu trebuie să uităm uh, piața, piețele interne europene, care reprezintă uh, cea a treia piață ca mărime uh, la nivel mondial. Sigur, acum uh, așteptăm sugestiile domnului Monti. Dar aș dori să întreb pe doamna Rodriguez Would you put emphasis to address the ills? Cum am putea să uh, uh, rezolvăm problemele pieței interne europene? A doua întrebare, la fel, una succintă. Doamna, către doamna Nicola fuchs Schündel? Bill Clinton a spus că sigur că economia e problema, punând accentul pe tot felul de cifre, poate ar trebui să spunem că, până la urmă, ființa umană e de vină. Recent, o conferință la nivel înalt a economiștilor s-a ocupat asupra viitorului eh, și a fost finanțată de domnul Sărăș ajungând la concluzia că uh, psihologia umană e mult mai importantă decât uh, factorul economic. Dispuneți de vreo informație în legătură cu aceast, acest seminar la nivel înalt organizat de George Soros? Well, uh... First, the issue of uh, internal market. În primul rând, să răspund la întrebarea legată de piața internă. Sigur, toată lumea așteaptă acest raport, Monti. Moving și eu cred că ideea de bază este bună, și anume că avem nevoie de un nou compromis uh, privind piața unică, pentru că trebuie să explorăm mai bine uh, oportunitățile uh, oferite de uh, această piață, dar uh, oportunitățile de care vorbesc trebuie legate de nevoia de mai, o mai mare convergență a standarde, standardelor sociale, economice și uh, fiscale, deci inclusiv în domeniul politicilor, uh, de, politicilor fiscale. Și nu mă refer aici la armonizare, ci despre o problemă importantă cu care ne vom confrunta, și anume că mai devreme sau mai târziu, târziu toate guvernele se vor confrunta cu nevoia de a spori impozitele. Și aici ar trebui să avem o direcție comună foarte importantă pentru redresarea economică și anume că în orice caz nu ar trebui să uh, sporim povara uh, pe piața muncii, ci să găsim alte surse de venit uh, pe carbon, taxe din domeniul financiar, dar uh, într-un mod coordonat, pentru că altfel uh, nu vom putea acționa eficient. Dar uh, încă nu știm care vor fi propunerile uh, din raportul Monti, însă cred că acum există, se vede clar legătura dintre utilizarea oportunităților uh, pe care le oferă piața comună, pe de o parte, piața unică, dar pe de altă parte să avem o coordonare a politicilor bugetare, fiscale și și sper că raportul Monti va ajunge la aceeași concluzie. A doua întrebare, nu știu dacă am înțeles corect, dar domnul Sărâș a sponsorizat recent o uh, conferință pentru a identifica alternativele economice pentru a ieși din această criză fără precedent. Eh, conform celor relatate în presă, nu a existat un consens, dar asta, asta nu trebuie să ne surprindă, pentru că, sigur, economia este o știință foarte complexă, unde opiniile diferă, dar cel puțin s-a recunoscut faptul că trebuie să adoptăm uh, niște standarde comune în economie și trebuie să uh, renunțăm la unele standarde existente până acum. Uh, însă nu se știe exact cum să se acționeze, pentru că pe de o parte, iată, uh, uh, revine la modă gândirea lui Keynes, însă nu avem, nu dispunem de o nouă sinteză credibilă. Însă, cred că ar trebui să uh, discutăm asta mai în detaliu. Pentru că eșecul gândirii clasice este atât de flagrant încât e uh, uh, limpede nevoia de a dispune de alternative. Da, mai am uh, patru persoane scrise la cuvânt, dar cred că, pentru că suntem în criză de timp, uh, să-i dăm uh, cuvântul în final lui Pervanș, însă eu profit pentru a vă pune întrebare. Dacă îmi permiteți, am în primul rând, mă adresez domnului Rodriguez și cred că avem aici două evoluții cu impact pe piața muncii. Evoluțiile demografice în Europa și faptul că e, sporește numărul de abandonuri școlare. Deci, cu alte cuvinte, vom avea, populația va scădea și din această populație mai puțin numeroasă va crește procentul de persoane fără calificare în Germania acum vorbim de un nivel de 15%, deci una din șapte persoane, un nivel, nivel alarmant. Și mă întreb, dată fiind această situație, dacă nu trebuie să accelerăm eforturile noastre pentru a uh, reorganiza piața, pentru a crea cu adevărat piața muncii europeană. Uh, și eu cred că pentru asta trebuie să facem acest lucru și în primul rând mă întreb dacă sunteți de acord cu opinia mea și în al doilea rând, credeți că procesul de la Bologna ne ajută cu adevărat să găsim talentele de care avem nevoie. Pentru că eu cred că procesul de la Bologna ajută la procesul de formare Uh, adaugă cunoștințe, dar nu la formarea de uh, uh, personalități mature și dacă ne gândim la ce ne așteaptă pe viitor, avem nevoie de oameni cu personalitate. Oameni care să se descurce de unii singuri și, sigur, inclusiv să se implice în acest proces de învățare de-a lungul întregii vieți. <clears throat> A doua întrebare către doamna Fuchs-Schindel Um, cred că sunt de acord cu dumneavoastră, desigur. Întrebarea mea ar fi dacă există semne concrete că această încredere pierdută de care vorbeați uh, în, uh, în economia gri a crescut, uh, a sporit corupția și astfel asemenea fenomene indezirabile. I have you on the list, but I... Da, sigur, uh, numele noastră este pe listă. Uh, domnule președinte, mai avem doar 10 minute și poate ar fi bine dacă am putea pune toți întrebările și apoi să răspundă invitatele, spune doamna Beres. Da, nu, sunteți pe listă, uh, spune domnul Clint. Bine, deci atunci următoarea întrebare, doamna Gebhardt, apoi doamna Wolf, Mayer și doamna Thompson. One și de la asta și, nu, și apoi pe avans. Da, mulțumesc. Am permis să revin uh, asupra uneia din întrebările puse de domnul Klimt în legătură cu conceptul cheie de încredere care a fost citat de uh, una din invitatele noastre. Dacă nu mai avem, uh, dacă nu mai avem încredere în viitor, atunci oamenii uh, nu vor mai cheltui, deși au rezerve, și atunci, politica noastră ar trebui să constea în a reclădi încrederea pentru ca cetățenii să-și uh, joace rolul care le revine în societate și nu doar să evolueze, ci și uh, să se deplaseze, geografic vorbesc, între, de la țară la țară. Mai apoi, în declarația dumneavoastră, ați, uh, v-ați referit la șomajul structural și că nu existau destule persoane calificate uh, și știm că avem acest uh, număr de 7 milioane de locuri de muncă potențiale și doamna Fushundon a spus că există multe femei uh, foarte calificate, dar care nu își găsesc locul pe piața muncii. Este intolerabilă această situație. 54% din persoanele cu studii superioare sunt femei. La nivel de universitate vorbim de 54% și nu știu pe piața muncii unde dispar aceste, aceste femei cu studii superioare. Nu știu ce s-a întâmplat cu ele și aș vrea să văd dacă îmi puteți răspunde la întrebarea. Mulțumesc, doamna Rodriguez. Uh, ne-ați spus, doamna Rodriguez, că trebuie să creăm locuri de muncă pentru Uh, pentru persoane și locuri de muncă nu foarte costisitoare, locuri de muncă uh, pe care să ne permitem să le remunerăm la justa valoare. Ne-ați vorbit de servicii pentru bolnavi, pentru cei vârstnici, și pentru cei vârstnici nu, nu e vorba doar de servicii, e vorba și de cultură, de turism, care, uh, domenii care creează locuri de muncă, dar asta cu condiția să existe și personal calificat. Și sigur aici trebuie să investim în formare. Uh, de 20-30 de ani am asistat uh, în economiile noastre la o tendință în virtutea căreia sumele investite în economie sporeau în funcție de scăderea numărului de persoane salariate. Adică uh, creșteau uh, uh, finanțările, dar scădea numărul de salariați care erau locuiți de roboți, de mașini. Îmi pare rău, nu iau cuvântul prea des, deci dați-mi voie să termin. Există și posibilitatea de a finanța măsurile la care vă referiți. Deci, Poate că putem să ne gândim, să scoatem de la naftalină această problemă a taxei pe tranzacțiile financiare care datează de acum 20-30 de ani, dar uh, ne-am gândit și la, în Germania, cel puțin, la un impozit pe mașini. Uh, oare nu mai există deloc această noțiune? Am uitat de această idee. Da, mulțumesc, domnule președinte. Îmi exprim uh, surprinderea când aud că se amestecă balanța de plăți și uh, balanța comercială. E destul de uh, uimitor că, iată, există încă această confuzie și în ziua de astăzi la nivel european. Acum nu vreau să fac, re, uh, să adresez vreun reproș Olandei, care au cea mai, bută, cea mai bună balanță comercială din Uniunea Europeană, dar trebuie să ne dăm seama că există slăbiciuni în Uniunea Europeană, în anumite țări, care trebuie să ne dea de gândit și pentru care trebuie să ne gândim la soluții urgente. E foarte ciudat că la ora actuală sunt criticați tocmai premianții. Pot să mă gândesc, iată, cum spuneam, la Olanda. Eu am înțeles ce, ce le spuse dumneavoastră. Până la urmă, forța Statelor Unite este că au încredere în ele însele. Este un nivel uh, aproape incredibil uh, de încredere în forțele proprii. Noi, nu, noi în Europa nu putem concepe așa ceva. Americanii totdeauna sunt convinși că până la urmă o să reușească, o să găsească o soluție, uh, oricare ar fi dificultățile prin care trec. Asta este o capacitate extraordinară pe care noi europenii nu o avem. În al doilea rând, în ce privește producția cred că în Europa n-ar trebui să ne gândim doar la tehnologiile ecologice și inovatoare, ci să luăm în considerare toate formele de tehnologii medicale, biotehnologiile, pentru că fiecare stat membru are aturile sale, are capacități diferite. Deci uh, acestea trebuie cuplate la o mai bună funcționare a pieței europene pentru a avea cât mai multă producție în Europa Uh, în loc să continuăm să relocăm și să importăm din ce în ce mai mult uh, din ce în ce mai multe produse de la partenerii noștri externi. Pentru că producția noastră este relocată spre Asia, uh, iată, o slăbiciune a Europei și vă întreb dacă ne vom mulțumi până la urmă să, să rămânem o economie a serviciilor, cum a făcut-o Marea Britanie, cu rezultatele pe care le vedem, care nu sunt strălucitare, strălucite, și uh, dacă e să mă refer la locurile de muncă, acestea sunt legate, pe de parte, de sectorul financiar și uh, de dimensiunea sa globală, știm aceasta foarte bine, dar dacă examinăm în, în detaliu ce se întâmplă, până la urmă IMM-urile uh, creează cele mai multe locuri de muncă și știm că ele nu sunt actori globali. Atunci, uh, oare n-ar trebui să punem accentul diferit în discuția asta, mai ales în uh, domeniul fiscalității, în loc să ne referim uh, fără încetare la aceste mari structuri globale, de ce să nu vorbim de stabilitate socială, mai degrabă începând cu uh, IMM-urile? Bine, domnule președinte, văd că vă pierdeți răbdarea, deci voi încheia. Spuneam, nu ar, ar trebui oare să ne gândim la o posibilitate de a cre- crește impozitele, dar cu impozite constructive care să permită o redresare a economiei. Sigur, nu e vorba să impunem, să impozităm prea mult un sector de activitate ca să-l paralizăm, ci trebuie să avem o fiscalitate inteligentă, dinamică. Deci uh, nu, nu haideți să, uh, să avem o fiscalitate inteligentă. Bine, mulțumesc. Ultima intervenție. Vreau să mulțumesc uh, doamnei Rodriguez pentru că a identificat una din problemele centrale în crearea unei moderne Europe și noi locuri de muncă și faptul că noi separăm cercetarea, inovația, educația, crearea de locuri de muncă, politica industrială și când vorbim de inovație, aici nu discutăm și despre educația în învățatul de lungul întregii vieți. Este ciudat. Dacă lucrătorii au atitudine inovatoare, sigur că trebuie să fie educați corespunzător. În, în Danemarca s-a s-a dezvoltat un concept uh, uh, care mm, a amizat pe, inovație, pe educație pentru inovație, a funcționat foarte bine și eu sper că acest model, acest concept poate fi exportat. Deci cum uh, să uh, facem ca forța de muncă să devină mai creativă, mai inovatoare, chiar dacă vorbim de femei de serviciu sau de manageri, uh, și pentru aceasta, educația este o precondiție. Sigur, trebuie, cercetarea, educația um, trebuie aduse la oaltă, ceea ce nu facem. Trebuie să, ați spus că trebuie să examinăm situația cu cel de-al șaptelea program cadru, uh, cu industriile tehnologiei și ale cercetării, dar noi avem o mentalitate care încă corespunde unei uh, societăți uh, uh, manufacturiere. Noi încă nu am intrat mental în noua tehnologie. Trebuie, noi investim în întreprindere, în industria autovehiculelor, industria producătoare de fier și alte industrii învechite. Eu tocmai m-am întors de la New York și acolo am învățat despre industria jocurilor pe calculator, care acum este mai mare decât industria cinematografică. Statele Unite a creat multe locuri de muncă, investiții de jumătate de miliard de dolari. Iată, asta nu face parte din strategia noastră de a ieși din criză și serviciile în afaceri. Noi nu uh, implicăm uh, cercetarea în acest domeniu. Nu, nu, nu știm cum să creăm noi locuri de muncă în acest domeniu. Deci, iată, mentalitatea noastră trebuie să evolueze, după cum spuneam trebuie să există și o schimbare la nivelul mentalităților. Și apoi, în legătură cu rolul femeilor, când vedem ce se întâmplă în sectorul ecologic, astăzi 80% din angajații din sectorul ecologic eh, sunt eh, bărbați și cred că în gender pay gap in Europe. And I... sectorul îngrijirilor sunt femei, nu știu, există o criză. Ar trebui să folosim criza, după cum spuneam în Comisia pentru drepturile femeilor, să, pentru a schimba paradigma uh, locurilor de muncă din Europa. Mulțumesc. Merci, je conclurai pas, donc, puisque euh, il faut quand même que... Hmm. Uh, trebuie să poată să răspundă și invitatele noastre. Doamna Rodriguez, vreau să-i spun, a menționat instrumentele europene necesare pentru a mobiliza instrumente financiare ce altceva, ce mai putem face pe plan european ca să ne asigurăm că mâine va exista creștere, investiții care să creeze locuri de muncă. Doamna Fox Schindel, ați vorbit despre problema încrederii. Pentru mine, una dintre greșelile făcute de Uniunea Europeană în gestionarea acestei crize și conceptul economic cel mai greu de stăpânit este tocmai Conceptul de încredere. Aduceți-vă aminte. Scuze pentru cei care mă aud adesea, dar în martie 2008, femei pentru prima dată arată cu degetul ideea că Uniunea Europeană ar putea să intre în recesiune. În momentul în care în Germania vezi cifrele de pe primul trimestru, era în aprilie, deci primul trimestru 2008, care apar cu o cădere a vânzărilor în sectorul de automobil. Nu trebuie să fii politician să-ți dai seama că ceva nu merge bine. Și în acel moment eram la Comisia Economică și Monetară, primesc un telefon de la doamna Lagarde, de la domnul Trichet, de la domnul Juncker și de la domnul Almunia. Vă jur că e adevărul adevărat. Sunt cifre de la FMI, sunt cifre americane, se bazează pe situația americană, la noi eh, avem produse de vârf și nu sunt valabile. De ce făceau asta? Pentru că le era teamă că gospodăriile o să-și piardă încredere. Și decât să suflece mânecile, să spună e timpul să trecem la treabă, nu, hai să ne facem că totul e bine, doamna marchiză. Poate că așa am intrat într-o situație și mai dificilă în această criză. Trebuie să integrăm factorul de nesiguranță, de pierdere de încredere este una dintre concluziile pe care o rețin de la această după amiază de audier. Gestionarea strategiei de ieșire din criză, spre deosebire de ce ne-a spus Consiliul European, trebuie să fie mai mult decât prudentă, să ne gândim altfel la mizele scăderii datoriilor și propunerile pe care le facem cu privire la un moratoriu pentru pactul de stabilitate, cât timp suntem în perioada dificilă încă două cuvințele, domnule președinte, apropo de ce a spus uh, uh una dintre invitate cu la piața internă. Când Mario Monti a făcut propunerea, eram entuziasmată. Cu cât îl ascult mai mult, cu atât sunt mai îngrijorată, pentru că, spre deosebire doamna Rodriguez, nu cred că singura miză este să știm dacă mâine evoluția fiscalității. Da, e și asta chestie importantă, dar nu singura. În actuala etapă a pieții interne, lipsa de armonizare fiscală asupra societății are un efect distrugător asupra pieții interne. Și cred că ce s-a spus aici, nivelul de capital uh, este o sursă de neliniște. Ce privește concluziile de la Bologna, cred că o să încheiem în engleză, domnule președinte. Mai avem 5 minute dacă nu pleacă interpreții. E și procesul de la Bologna. Comisia de Învățământ discută acest lucru în acest Parlament. Să ne punem întrebări în Franța. Știu că în sectorul cercetării multă lume se întreabă dacă procesul e pertinent, uh, care a făcut concurență între universități decât să dezvolte rețele și centre de emulare sau emulație, cum se vedea în evul mediu vorbesc cam eliptic, dar sper că înțelegeți ce vreau să spun. Și cum vreau să completez ce a spus aici unul dintre intervenienți. Președintele, dacă puteți răspunde foarte pe scurt, fiindcă interpreții deja au depășit și o să plece în câteva minute. O mică observație despre politica fiscală. Poate că am vorbit prea pe scurt, sunt de acord că există două probleme una legată de povara fiscală și alta? Nu exact să armonizăm, ci să convergem spre un nivel mai apropiat de impozitare. Asta e o problemă pe piața internă. Problemele demografice, riscul de pierdere a potențialului demografic, sunt metode de reducere a abandonului. În al doilea rând, să mărim mobilitatea. În al treilea rând, și imigrația e o soluție. În ce privește Bolonia, trebuie să fiu de acord că până în prezent Bolonia a fost utilă pentru a standardiza educația în Europa, dar nu a fost capabilă să încurajeze mobilitatea. Deci ceva nu merge bine. Am avut șansa să prezidez grupul relevant Erasmus la comisie și există un blocaj aici. E nevoie de condiții reale ca Erasmus să se răspândească să dăm stimulente pentru dezvoltarea personală în rândul studenților. A treia problemă există această discrepanță între o ofertă de muncă cu calificări tot mai ridicate, dar cererea e pentru forță de muncă mai puțin calificată. Deci e o discrepanță. Asta înseamnă că trebuie să recalificăm forța de muncă, cererea locurile de muncă care sunt create și cum putem face acest lucru. Iată de ce această legătură între inovație și educația permanentă. Dar există și o problemă de ansamblu, de fundală a încrederii. Cum putem crea încredere? Cred că în actuala situație, pentru redresarea economică, singura cale de a crea încredere este printr o nouă alianță între intervenția de stat și inițiativele private. Statul are o răspundere reală de creare a șanselor, a oportunităților cu achiziții publice, cu noi standarde, să ofere mijloace financiare și apoi e nevoie de inițiative private. Dar situația de așa natură că nu putem să ne bazăm numai pe inițiativa privată trebuie găsite și alte căi. Iată de ce am subliniat acest lucru. Trebuie să coordonăm politici care până în prezent nu sunt coordonate. E uimitor de ce până în prezent n-a fost posibil să se coordoneze industria, educația, inovația și cercetarea. Toate sunt uh, izolate pe plan european și în multe state membre, cu câteva excepții. Deci trebuie să creăm un alt cadru și până în prezent nu s-a întâmplat nici în uh, orizontul lui 2020. Deci acesta e cadrul pentru Uniunea Europeană 2020. Am încercat să fiu cât mai succintă. Acum vom continua în engleză. We don't know enough yet about the importance of trust, about how it plays out in the overall economy, and certainly